Good morning, uh, everybody. Welcome. Bună dimineața tuturor și bine ați venit la reuniunea noastră de azi. În primul rând vreau să vă spun că uh, ați primit cu toții ordinea de zi. Dacă nimeni are nimic, uh, de, nici observație de făcut, o continuăm ca fiind adoptată. Comunicări, după cum știți, uh, reuniunea e transmisă pe internet uh, și pe site-ul e-meeting. Uh, avem și noua chestiune cu un newsletter, cu o scrisoare de știri, uh, care este de acum la dispoziția dumneavoastră. Apoi, uh, a spune că putem trece la primul punct, e vorba de raportarea privitoare la negocierile interinstituționale, privitoare la recunoașterea reciprocă a bunurilor comercializate legal în alt stat membru. Domnul Ștefaneț este raportorul nostru și dau cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Pare bine să vă spun că am ajuns la un acord cu Comisia Europeană și Consiliul pe 22 noiembrie în ce privește acest dosar și de asemenea vă mai spun cu plăcere că prioritățile noastre uh, și-au căpătat atenția necesară la trilog. Mai întâi era vorba de simplificarea procedurilor, apoi să uh, utilizăm mecanismul de soluționare a problemelor și apoi uh, înființarea unui așa numit grup de coordonare în caz că apar anumite discrepanțe sau probleme. Deci, practic, Parlamentul European a reușit să-și convingă partenerii interinstituționali că avem un acord foarte bun. Practic, în două luni am încheiat acest dosar și vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și colegilor care m-au ajutat la acest dosar, consilierilor din toate grupurile politice și mai ales uh, celor din partea IMCO, pentru că avem cei mai buni consilieri din întregul Parlament European. Vă mulțumesc! Thank you very much and I agree, of course. Uh... Mulțumesc, sigur că și eu sunt de acord cu ce spui, felicitări, mulțumim Eh, acum trecem mai eh, departe. Următoarea raportare e vorba de raportul privitor la importul de bunuri culturale. Acolo avem competențe comune cu Comisia INTA. Și Dan Dalton este raportor din partea noastră, dar se pare că n-a putut sosi, deci m-a rugat pe mine să dau citire unui text în numele său, așadar. Dan vrea să spună că săptămâna trecută s-a desfășurat primul trilog. Asta a fost șansa ca Parlamentul, uh, președinția și Comisia să își delimiteze fiecare poziția și prioritățile. Parlamentul a subliniat nevoia pentru o reglementare eficientă, bine țintită, pentru a susține protecția patrimoniului cultural mai trebuie rezolvate anumite probleme, mai ales abordările diferite în ce privește anexa în care sunt identificate bunurile uh, confiscate conform regulamentului și uh, cât timp e nevoie înainte ca regulamentul să poată fi aplicat. Uh, apoi mai e un trilog uh, programat pentru, la Strasbourg și sperăm să facem progrese suficiente ca să soluționăm problemele politice spre satisfacția Parlamentului. Deci asta a fost în ce privește trilogul privitor la importul de bunuri culturale, apoi următorul completarea legislației UE în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune. Aici doamna Miții este raportoare, îi dau cuvântul. Da, mulțumesc, bună dimineața. Sunt în întârziere și vă rog să mă scuzați, însă vă pot spune că uh, la ora actuală, da, sigur, nu știe nimeni ce se va întâmpla cu Brexitul. Mm, situația se schimbă zilnic, eh, știm acum totul se joacă în Parlamentul Britanic și nu se știe ce se va întâmpla, dar sperăm că totuși ceva se va întâmpla ca până la urmă Regatul Unit să rămână în Uniunea Europeană, dar sigur că trebuie să respectăm rezultatul referendumului. Așadar, eh, Trebuie să ne asigurăm că suntem pregătiți pentru orice fel de eventualitate și de aceea, fiind eu uh, raportoare împotrivă cu colegi, împreună mă scuzați cu colegii mei, încercăm să atenuăm impactul Brexitului cel puțin pentru industria automobilă, autovehiculă, industrie foarte importantă pentru Regatul Unit și importantă pe, și pentru multe alte state membre. Uh, s-a desfășurat un trilog uh, pe 27 noiembrie și aici s-a văzut voința Comisiei și a Consiliului de a coopera cu Parlamentul și am reușit să ajungem la un consens politic, să finalizăm raportul cât mai rapid posibil și trebuie să spun că trilogul probabil a fost cel mai scurt din toată istoria Parlamentului și a celorlalte instituții. Parlament, eh, Parlamentul Consiliul și Consiliul au făcut amendamente eh, cu următoarele obiective. Să menținem responsabilitatea fabricanților, Uh, și or, tuturor celor 27 de autorități în materie de omologare de tip, fără impact uh, pentru industrie și comerț, apoi industria să aibă timp suficient să uh, respecte regulamentul și orice fel de lege aferentă și apoi am inclus prevederi în ce privește vehiculele uh, on-road și off-road, apoi mașinăria mobilă uh, care nu uh, este mobilă pe șosele, Asta înseamnă că uh, eventuala incertitudine juridică care ar fi fost în defavoarea uh, industriei uh, autovehiculelor și angajaților săi și consumatorilor. Deci, asemenea impact negativ a fost uh, prevenit și a fost evitat. Deci, foarte bine, am reușit. Uh, săptămâna viitoare, la uh, plenara din decembrie, se va vota textul consolidat și sper să pot conta pe susținerea dumneavoastră și pe a grupurilor dumneavoastră politice chiar săptămâna viitoare. Astfel vom atenua impactul asupra consumatorilor și industriei a eventualului Brexit. Deci, în încheiere, mulțumesc raportelor din umbră, asistenților, consilierilor care m-au ajutat să finalizăm acest dosar. Ar fi primul dosar privitor la Brexit, care ar fi finalizat până la finalul lui 2018, astfel că noi vom fi pregătiți pentru ceea ce ne-ar putea aștepta în ce privește Brexitul. Vă mulțumesc. Very much, uh, and I've understood that the commission... Mulțumesc. Am înțeles că Comisia dorește să ia cuvântul. Ba nu. Nu, nu, nu, nu. Am greșit, spune președinta. Bun. Atunci trecem mai departe. Mm, următorul, următoarea raportare este vorba despre prelungirea utilizării tranzitorii altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor prevăzute în codul vamal al Uniunii. În mod normal, domnul Selimovic ar fi trebuit să ne spună ce se întâmplă, dar nu îl văd în sală. Nu știu, poate a rugat pe altcineva să îl locuiască. Then I propose that we uh, continue. Um, is he coming? Yeah, but okay, we won't wait. Deci, uh, se pare că vine domnul Selimovic, dar totuși a spune să trecem mai departe. Următorul punct e vorba de regulamentul uh, ce privește siguranța generală. Avem un proiect de raport. Raportoare este doamna Fontun în Hohenstein și aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Vă voi ruga să fiți atenți, uh, pentru că astăzi vorbim de chestiuni de viață și moarte uh, și nu, e, nu vorbesc în sens metaforic. Mm, prezint aici un uh, proiect de raport privitor la regulamentul privitor la siguranța generală. Sper că l-ați citit, că a fost publicat aproximativ acum două săptămâni. E vorba de 60 de amendamente am timp să intru în detalii și să vi le explic pe fiecare în parte, însă voi prezenta câte linii de natură generală uh, pe care m-am bazat când am întocmit raportul. Punctul numărul 1. Cu toții trebuie să știm că e o problemă foarte gravă și că trebuie să acționăm și anume urgent. 25.300 de persoane au murit în accidente rutiere, în accidente de circulație în Uniunea Europeană anul trecut. Și în plus, aproximativ un milion de persoane au fost accidentate, rănite și uh, avem sute de mii de accidentări grave. În plus, la ora actuală se înregistrează o stagnare în ce privește reducerea accidentelor rutiere în Uniunea Europeană dar uh, crește decalajul între obiectivele care au fost stabilite pentru 2020 și datele reale. Obiectivul Uniunii Europene ar însemna să se înjumătățească numărul de victime comparativ cu 2010, deci din 31.500 la 15.750. E oricum groaznic Uh, ambiția asta a <laughs> noastră să avem aproape, între ghilimele, uh, aproximativ 16.000 uh, de decese în urma unor accidente rutiere. În plus, atingerea acestui obiectiv de să se înjumătățească numărul de decese ca urmare a accidentelor rutiere, în acest cadru legislativ, de la ora actuală, atingerea obiectivului pare improbabilă. Deci, dragi colegi, scopul nostru trebuie să fie, sigur, zero victime ale accidentelor rutiere. Sunt convins că mă veți susține în direcția asta. Cu acest proiect de raport, eu propun să se scurteze termenele pentru aplicarea sistemelor de siguranță, pentru pregătirea uh, actelor delegate respective și pentru asta vă cer susținerea. În al doilea rând, Propunerea Comisiei Europene a fost una foarte bună și subliniez asta și felicit Comisia. Practic, ă, nu eu sunt singura care felicită comisia, ci toți actorii implicați. Eu am depus 60 de amendamente, ar părea că sunt multe, însă Orientările generale rămân aceleași, le vom discuta împreună cu raportorii din umbră, însă ce e important în propunerea noastră e că e vorba de un pachet și noi vrem rezultate concrete pentru a reduce numărul de decese și de accidentări din accidente rutiere, dar asta vom putea, dragi colegi, doar dacă adoptăm toate măsurile astea împreună. Deci mai fac un apel la dumneavoastră și anume, Vă rog, nu alegeți doar ce vă convine din raportul ăsta, din pachetul ăsta, că trebuie să adoptăm întregul pachet dacă chiar vrem să îmbunătățim situația. E un pachet care e o combinație de sisteme de asistare a șoferului, eh, din eh, sisteme active de siguranță și, de asemenea, sisteme pasive de siguranță. Cel de-al treilea punct pe care vreau să subliniez aici este că toate aceste măsuri nu pot funcționa dacă utilizatorii nu le acceptă. Deci e nevoie de acceptarea acestor măsuri de către utilizator. Dacă dorim să introducem în timp vehicule autonome, atunci majoritatea măsurilor propuse în acest proiect de raport sunt chiar indispensabile. În același timp, uh, ele nu vor fi folosite dacă utilizatorii nu vor fi convinși că aceste măsuri chiar funcționează și le sunt de folos. De aceea, în raportul meu, m-am concentrat asupra elementelor legate de viața privată, protecția datelor și uh, experiența concretă a utilizatorilor. Și, în final, și sunt convinsă că nu sunt singura care spun asta, cel mai important e să protejăm pe cei mai vulnerabili dintre noi. Și aici cred că sistemele și caracteristicile care uh, uh, uh, protejează pietonii, cicliștii, cei care conduc scutere, motociclete și așa mai departe, aceste caracteristici sunt extrem de importante și cred că ați putut vedea că aceste echipamente uh, schimbă chiar uh, modul în care arată orașele noastre, pentru că sunt multe mijloace de transport noi, din ce în ce mai multe, și noi trebuie să reducem uh, pericolele la adresa utilizatorilor acestor noi mijloace de transport. Deci aștept acum cu interes discuția cu raportorii din umbră. Sunt convinsă că vom ajunge la un acord foarte bun și că Vom avea o mare influență în ce privește reducerea numărului de accidente uh, rutiere cu consecințe fatale și accidente grave. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și acum au cuvântul raportorii din umbră. Doamna Senalova, din partea SND. A, děkuji paní spravodajce, za prezentaci. Jak... Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte, doamna raportor. Nu am uh, mare lucru de adăugat față de ce s-a spus, cred că e un temei foarte bun pentru munca noastră. Totuși, câteva vorbe pe post de introducere. Greutatea de bază citată de doamna raportor e corectă. Sunt perfect de acord. Cred că este necesar să definim tehnologia în așa fel încât să înlesnim viața șoferilor. Într-adevăr, este esențial ca măsurile să funcționeze în manieră eficace pentru șoferi. Trebuie de asemenea citat trebuie respectate în tocmai uh, informațiile uh, care intră în bazele de date. Eu sunt foarte sceptică în ce privește utilizarea camerelor de supraveghere care filmează interiorul cabinei uh, vehiculului. Acolo unde există o tehnologie, eu nu cred că trebuie mers încă mai departe. Uh, Introducerea anumitor sisteme ar putea să se facă mai rapid. Aici sunt de acord și cred că e de asemenea necesar să asigurăm o vizibilitate directă pentru șoferii camioanelor și asta cât mai repede. Alte elemente de securitate nu figurează în propunere, în, de exemplu, unghiul mort pentru anumite eh, vehicule, diversele tipuri de semnalizări dacă centura de siguranță e sau nu pusă pe scaunul din spate, o seamă de mici detalii, dar care pot fi ameliorate. Raportoarea spune că cel puțin cu 12 luni înainte de aplicarea fiecarei măsuri, trebuie să existe o publicare și o informare pentru fiecare element. Sunt de acord. Apoi, pregătirea infrastructurilor e de asemenea esențială. Din păcate, până acum, nimeni n-a fost în măsură să-mi ofere date pertinente. Haideți să nu uităm că timpul necesar pentru a pregăti toate sistemele pe piața internă variază pe șoselele europene vor exista mereu și mașini, modele mai vechi, fără sistemele de securitate, precum și cele mai moderne cu cele mai noi tehnici de securitate. Deci, ă, ambele feluri de mașini, vechi și noi, vor coexista pe șosele și fiecare, până la urmă, e responsabil de propriul autovehicul. O felicit pe raportoare și mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult, spune președinte. Acum, din partea ECR, domnul Dalton, și m-a rugat să vă citesc ceva pentru că dumnealui e absent. El ne spune că și în ultimul schimb de opinii spunea că ECR salută această propunere. A durat ani de zile să ajungem aici și multe ameliorări sunt uh, propuse aici pentru siguranța atât a pietonilor cât și a șoferilor. Deci îi mulțumim raportoare pentru acest proiect de raport care susține propunerea Comisiei și face ameliorări uh, la adresa acestea. Salutăm angajamentul raportoarei pentru adoptarea rapidă a acestor noi măsuri de securitate. Salutăm propunerile ei în ce privește neutralitatea tehnologică, un element foarte important în munca noastră în echipa IMCO pentru a ne asigura că regulamentul nostru este unul solid. De asemenea, Trebuie, protejată, uh, trebuie protejate datele personale înregistrate cu prilejul accidentelor. E nevoie de standarde unice de înregistrare a datelor și trebuie ca toate aceste elemente să respecte protecția datelor personale. În ce privește uh, sistemele inteligente de control al vitezei trebuie să fim foarte atenți introducând amendamente suplimentare pentru a ne asigura că realmente textul e neutru din punctul de vedere al tehnologiei și încă ne preocupă cât de practic poate fi pe termen mediu uh, cu limite de viteză variabile în funcție de țări și regiuni ne, ne temem că s-ar putea, prin aceste limitări de viteză diferite, sistemul să nu fie funcțional. Apoi trebuie să fim atenți pentru felul în care se vor aplica absolut toate aceste măsuri manufacturierilor de mai mici proporții. Să ne gândim și la persoanele cu handicap, trebuie să ne gândim la prevederile de protecție a pietonilor, uneori anumite măsuri pot fi disproporționate. Știu că s-a vorbit uh, de acte delegate, respectiv actele de, acte de punere în aplicare pe această temă, dar aici intervine o dezbatere politică și uh, un text în uh, regulamentul de bază ar fi poate mai prudent din punctul nostru de vedere. În ce privește măsurile de securitate pentru camioane, vreau să reamintesc ce importantă e această temă, pentru că la Londra, 78% din bicicliști uh, sunt uciși tocmai de camioane. Și când uh, ne gândim cât de puține mașini circulă prin Londra, ne dăm seama că, de fapt, camioanele sunt cele care aduc cele mai multe probleme. Există probleme cu designul camioanelor, pentru că multe camioane uh, au uh, mai multe unghiuri moarte și, uh, tehnic, trebuie rezolvată această problemă gravă. Uh, pe șoselele noastre circulă foarte multe uh, camioane care nu respectă cele mai noi măsuri, respectiv pentru camioane uh, un scaun situat mai jos, ferestre mai mari, geamuri mai mari uh, la cabina camionului. Uh, în orice caz, Parlamentul s-a dovedit mai ambițios decât Comisia pentru aceste măsuri. Uh, pentru noi 2024, respectiv 2026, ar fi niște termene rezonabile. Iată primele mele opinii și aștept cu interes uh, cooperarea cu colegii în săptămânile și lunile care vin. Iată ce ne transmite colegul Dalton, iar din partea ALDE, Dita uh, Șaranțova acum. Și în numele ei se va exprima colegul care o înlocuiește. Domnul Miltenburg. Vorbesc în numele Ditei și vreau să-i mulțumesc întâi de toate, domnule raportor, pentru acest text, pe un dosar foarte important. Dita salută um, acest text și crede că va fi o contribuție foarte importantă um, pe avizul IMCO la acest regulament. E un pas înainte pentru munca noastră aici în Parlament și speră că vom fi în măsură să progresăm uh, cât se poate de rapid și să votăm în comisie, mai ales pentru că abordarea generală a Consiliului a fost deja adoptată. În ce privește conținutul, vrea să felicite raportarea pentru propunerea odată în plus, pentru că respectă toate preocupările exprimate la IMCO de toate grupurile politice, mm, precum și uh, opiniile formulate de părțile interesate la audierea care a avut loc chiar săptămâna trecută. Raportarea abordează mai multe teme orizontale în raportul său, cum ar fi o, mai, o definiție mai precisă a utilizatorilor vulnerabili sau neutralitatea tehnologiei în ce privește măsurile de securitate. Calendarul de aplicare și intrare în vigoare a respectivelor măsuri este unul ambițios. Dita consideră că această propunere merge în direcția cea bună, dar e nevoie încă de reflexie pentru a ne asigura că perioadele uh, prevăzute sunt și realiste. Apoi, câteva măsuri specifice sunt deosebit de importante pentru DITA. Asistența uh, inteligentă pentru uh, controlul vitezei sau uh, monitorizarea. Există nevoia de a găsi un bun echilibru între tehnologii, dar și protecția datelor personale ce vor fi colectate și procesate. toate trebuie să respecte regulile cele mai stricte um, la nivel UE în ce privește protecția datelor. Mulțumim încă o dată raportoarei pentru munca ei și Dita așteaptă cu interes cooperarea viitoare pe acest regulament. Mulțumim pentru verzi. Pascal Duron. Mulțumesc, doamnă președintă, foarte rapid. Doar ca să subliniez și eu câteva puncte, sigur îi mulțumesc raportoarei. Vreau să spun că noi avem o constatare tristă. Am redus mortalitatea pasagerilor din uh, vehicule cu 50%, a cicliștilor cu 25%. Acum trebuie să înțelegem cât de mare e această dramă și să avem niște măsuri corecte pentru ca să punem capăt acestor uh, Uh, decese pe șosele. În ce privește protecția datelor personale, trebuie să veghem ca toate aceste aspecte să fie controlate corespunzător. Am dori, de asemenea, să ne concentrăm pe tema camioanelor. Pentru că acestea sunt responsabile de un mare număr de accidente și nu din cauza șoferilor, ci din cauza structurii, designului camioanelor. Recent am primit pe reprezentantul primăriei din Londra, care acum are în sfârșit măsuri eficace la Londra care au putut reduce rata accidentelor potrivit unei scheme de modificare a camioanelor. Dar trebuie diferențiate camioanele mici de cele mari, investițiile nu sunt similare, consecințele nu sunt similare. Deci avem o seamă de propuneri, adaptarea lor, și poate am putea găsi un sistem ce există deja de deschiderea um, portierelor camioanelor, pentru că adesea cicliștii sunt victime ale unor astfel de accidente când se deschide portiera camionului. Dar sunt toate elemente asupra cărora noi vom reveni, dar este evident că putem ameliora securitatea pe șosele în Uniunea Europeană. Mulțumim. Domnul Juvan, acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Întâi de toate, sunt de acord cu tot ce a spus Roza Thun și mulțumesc foarte mult. Uh, opinia noastră foarte pozitivă asupra raportului pe care îl propune. Apoi, securitatea nu e un element de dezbatere. Clar, textul e bun. În al treilea rând, textul mai are un avantaj, anume, poate aduce un avantaj normativ industriei noastre de construcție automobilelor. Și, în al patrulea rând, pentru mine singurul punct cu un mix de întrebare în privința acestui text suntem abordați de tot felul de lobiști din industrie care ne explică că anumite măsuri ce par foarte bune pe hârtie și care sunt propuse de comisie, mod, din punct de vedere tehnologic, nu pot fi obținute în termenele prevăzute. Eu vreau să cred Comisia Europeană și pe raportoarea noastră, dar cred că e important să primim informații exacte despre realitatea temerilor pe care le exprimă industria. Mulțumesc! Doamna Grapini. Mulțumesc foarte mult. Ă, de ce am ținut să iau cuvântul la, această, la acest raport foarte complex, așa cum a spus raportoarea. E un raport foarte complicat, foarte complex, care, pe de o parte, vrea să aducă o corecție uh, foarte necesară vis-a-vis -vis de accidente și decese pe uh, șosele, pe de altă parte, impulsionează industria, impulsionează industria <clears throat> să vină cu uh, um, tehnologii moderne. Eu uh, am uh, Uh, făcut câteva amendamente, însă aș fi vrut să clarific uh, două lucruri care uh, deja văd că s-au spus, cele legate de corelarea termenului de punere în aplicare și concordanța cu tehnologia care poate fi adoptată în mod practic de industria constructoare de mașini și eu m-am întâlnit cu mai multe părți interesate. Sigur că lobby-ul care îl fac, îl fac și dintr-un interes al industriei, dar totuși noi fără industrie, dacă nu ținem cont de părerea practicienilor, iarăși nu putem să scoatem decât ceva teoretic. Și am câteva lucruri care uh, nu le-am înțeles în uh, propunerea comisiei. Uh, între altele, se spune acolo că trebuie să se înregistreze datele înainte de accident, în timpul accidentului și după accident. Nu am înțeles de ce după. Înainte și în timpul accidentului este normal să existe un dispozitiv și să avem un sistem de înregistrare prelucrarea datelor dar după accident ce face? se merge după pacient sau după victimă? sau nu am înțeles exprimarea. apoi uh, industria reclamă că acel dispozitiv de feedback tactil din pedala de accelerație nu este încă la dispoziție. deci dacă nu avem sistemul trebuie să prevedem după părerea mea și eu am pus în amendament o chestiune alternativă ca până la existența acestui sistem să existe un sistem de informații care să limiteze viteza uh, alternativă la sistemul inteligent cu uh, feedback-ul din pedală. Deci eu cred că este un, uh, un raport extrem de important, de aceea uh, trebuie să, să raportoarea are o misiune foarte dificilă să ia din toate amendamentele noastre și să încerce să găsească un echilibru între termen și posibilitatea industriei de a um, adopta aceste măsuri măsuri pe care cred că toată lumea le dorește în vederea scăderii accidentelor. eu o să depun amendamentele în termen și sper să fie uh, luate în, comprom în compromisuri pentru a avea un rezultat bun. mulțumesc. Thank you very much. And then um, from the European Commission, we have... Acum are cuvântul Comisia Europeană, doamna Cicovska. Bună dimineața! Mulțumesc, doamnă președinte! Vă mulțumesc pentru dezbatere, pentru comentarii. Comisia vrea să mulțumească doamnei raportor pentru că a pregătit acest document și asta într-un timp scurt. Considerăm că toate amendamentele sugerate de doamna raportor ameliorează calitatea textului nostru și nu numai din cauza neutralității tehnologice, ci și din cauza termenilor mai ambițioase uh, pe care le propune. Câteva elemente citate deja. Doamna raportor menționa că e vorba de un pachet de măsuri și că textul nu poate fi adoptat uh, alegând pe aici și acolo măsurile pe care le preferăm. Există o logică pentru acest pachet care funcționează uh, împreună. În al doilea rând, apreciem efortul investit în a găsi reguli pentru uh, adaptarea inteligentă a, vitese, a vitezei. Împărtășim obiectivul EASA de a uh, lucra în concordanță. Vreau să clarific o neînțelegere ce a apărut în uh, dezbatere. Sistemul ISA poate funcționa Uh, funcționa foarte lin și poate fi introdus în practică foarte lin. În ce privește acum protecția datelor, e o temă foarte importantă. De ce e nevoie de date după accident? Ei bine, pentru că anumite sisteme se declanșează uh, foarte rapid după accident, dar numai după ce accidentul are loc. Iată de unde abordarea Comisiei pentru colectarea datelor și după accident. Apoi, calendarul. Comisia face un apel la Parlament și la Consiliu să finalizeze textul și să-l adopte în lunile care vin. Vorbim aici de securitate, de siguranța cetățenilor, de securitate juridică pentru industrie, dar și pentru autorități și E o măsură de leadership al Uniunii Europene în ce privește automatizarea. E vorba de măsuri de securitate, dar și de măsuri de automatizare. Dacă vrem să fim serioși în a prelua leadership-ul la nivel global pentru uh, mașinile autonome, iată, acesta este primul pas. Iată de ce Comisia face un apel insistent asupra, la Parlament și Consiliul să se adopte cât mai rapid textul și, firește, suntem la dispoziția dumneavoastră pentru orice alte detalii necesare în acest dosar. Mulțumim. Acum îi dăm din nou cuvântul doamnei raportor. Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru toate opiniile formulate de uh, colegii raportori din umbră, Olga, Dita, Vascal, Filip, Maria, îți mulțumesc de asemenea pentru observații. Vom discuta cu siguranță în ședințele raportorilor din umbră. Înțeleg că azi acum aici nu avem timp, dar câteva foarte scurte observații totuși. Calendarul. Și pentru noi uh, timpul e foarte prețios, dar multe depinde de Consiliu. Eu am calculat o agendă prospectivă și Comisia poate fi sigură că și pentru noi timpul e foarte, foarte prețios și ne vom ocupa cu, de acest dosar uh, cu toată celeritatea, încercând să accelerăm uh, eforturile și de partea Consiliului. Apoi, mai e un punct pe care nu l-am discutat deloc, anume faptul că că mașinile foarte uh, scumpe nu vor fi uh, mai uh, securizate decât mașinile ieftine, ci toate mașinile și cele scumpe și cele mai ieftine vor dispune de aceleași măsuri de uh, securitate. Camioanele. Am analizat uh, foarte bine uh, soluțiile propuse la Londra, sunt foarte interesante și mă bucur că vom avea timp să le discutăm în detaliu. Dacă Comisia pregătește specificațiile tehnice rapid și noi putem lucra pe ele, atunci nu vom avea probleme nici cu calendarul ca să le implementăm. O ultimă observație, sigur, mă bucur că ne concentrăm cu toții pe cei mai vulnerabili și neprotejați uh, în trafic. Deci, eu una sunt sigură că vom obține rezultate pozitive împreună cu raportorii din umbră și împreună cu Comisia. Vă mulțumesc tuturor foarte mult! Mulțumim, Roza! Termenul de depunere amendamentelor, 12 decembrie la orele 12. Și acest punct uh, încheiindu-se aici, putem trece la votul de astăzi. Avem mai multe dosare de votat și începem cu punerea în aplicare a directivei privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale. Și începem de îndată. Compromisul 1. Cine e pentru? Potrivă abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Domnule Zul, ați cerut cuvântul? Președinte, eh, au una richiesta. Da, bună dimineața! Chista riguardo la presentazione. Am o cerere ce privește un amendament oral. Raportoarea, doamna Comi, nu a dorit să accepte uh, o practică convenită între grupurile politice și anume să se voteze separat anumite dintre amendamentele noastre la compromisul numărul 9. Mă refer la amendamentele 66, 69 și 70. Sunt amendamente care vor să protejeze întreprinzătorii de uh, uh, agresiuni nejustificate, cum ar fi uh, pierderea primei case, care își doresc uh, protecția vieții private și demnitatea persoanelor. Deci doresc să mi se acorde uh, posibilitatea de a vota acest amendament oral și aș vrea să încep și de ce nu ni se dă posibilitatea de a vota. Grupului nostru nu se dă posibilitatea de a vota amendamente. Mulțumesc. Uh, Zulu, uh, Domnule Zulo, ce spuneți dumneavoastră la compromisul nou, deci propun să o facem când ajungem acolo cu lista noastră de vot. În ce privește cealaltă întrebare, există o listă întreagă, într-adevăr, de voturi pe părți și voturi separate pe care ați solicitat-o, dar pentru fiecare dintre acestea e nevoie de o justificare unele erau acoperite deja de alte amendamente de compromis. Deci puteți analiza lista, dar vom ajunge la amendamentul dumneavoastră oral când îi vine locul în lista de compromisuri. Deci continuăm acum cu compromisul 3. Cine e pentru? Potrivă. Abțineri? Se adoptă. Compromisul 4 bis pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru... A, nu, devine caduc, într-adevăr, spune președinta și atunci trecem la compromisul 5 pentru potrivă abțineri. Se adoptă 20 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă 6 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă compromis 7 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9, unde, într-adevăr, intervine amendamentul oral al domnului Zulo. Dorește raportorul să ia cuvântul? Lara Comi. Președinte, perché su questo compromesso... Mulțumesc, uh, doamnă președinte, pentru că în legătură cu acest compromis, domnul Zulo a cerut explicații, deci uh, vreau să le dau. Deci, dacă domnul Zul ar fi participat măcar o dată la reuniunile raportului din umbră, poate ar fi înțeles motivul. Deci cred că aici e o luptă politică, dar dacă vrea cineva să dea o luptă politică, trebuie să vină la luptă, nu să critique la vot. Da, suntem obișnuiți cu aceste critici. Mergem înainte. Noastră, doamna președinte, ați explicat deja foarte bine. Nu e vorba de o alegere a noastră, ci de a secretariatului. Deja au fost uh, introduse aceste amendamente, sunt acoperite. Apoi, în ce privește uh, tema aceea italiană, ca să poată plăti datorile uh, administrației publice. Italia vrea să depășească 3%. Domnul Zulo este din partidul care e la guvern, ar trebui să-și plătească datorile guvernul și să, ca să nu, ca să nu-și piardă casa domnul Bramini. Apoi, uh, cu PPE-ul noi vrem să uh, protejăm firmele, deci ca să nu se confiște prima casă, dar nici să nu se producă falimentul firmei din cauza statului. Apoi, domnul care de la Mișcarea 5 Stele vor să spun ei că vor să protejeze IMM-urile, dar deja e a treia oară că reprezentanții industriei și a IMM-urilor ies în stradă și manifestează împotriva guvernului domniei sale. Mulțumesc. Um, so, uh, we have here the oral amendment of, uh... Vă mulțumesc. Deci avem aici amendamentul oral al domnului Zulo și vă dau cuvântul domnule Zulo, însă nu aș dori să începem o dezbatere. Doar o precizare. L'onorevole Comi sa benissimo che il mio ufficio era... Oh, doamna Comi știe bine că eu am fost reprezentat de cineva la toate reuniunile, pentru că eu trebuie să mai particip la multe alte reuniuni, dar totdeauna poziția noastră a fost reprezentată acolo. Și apoi, se tot spune că amendamentele noastre sunt acoperite de compromisul acela. Dacă așa ar fi, noi nu am cere să se voteze separat amendamentele noastre. Deci noi spunem că nu e așa. Voința noastră politică nu este reprezentată. Onorevole Zullo, il suo stipendio lo prende... Domnule Zullo, eh, și funcționarul câștigă salariul. Dumneavoastră, și dumneavoastră aveți, ca să vă câștigați salariul, aveți obligația și morală, de asemenea, să participați la ședințe. Vă rog să veniți și să vă informați, pentru că dacă nu, de ce vă mai câștigați salariul? Vă mulțumesc, spune doamna președinte. Avem, avem acest amendament oral, amendamente orale, care o să le dau citire. se referă la liniatul 9, unde domnul Zulo dorește să adauge după a doua oară că sunt menționate IMM-urile, care garantează datoriile băncilor IMM-urilor rezultate în urma contractelor cu administrațiile publice și așa mai departe, astfel încât să nu fie obligate să dea faliment din cauza acestor credite securitatea uh, socială a acestor uh, companii ar trebui să fie compensată prin uh, sumele provenite de la administrația, de la administrația publică și salută mecanismele aplicate de statele membre pentru a-i proteja pe, ce, pe debitorii băncilor și pe cei care au um, datorii în fața administrațiilor publice. Cere statelor membre să implementeze o serie de măsuri care să împiedice uh, expropierea caselor și să protejeze viața uh, privată și demnitatea cetățenilor. Se împotrivește cineva acestui amendament, amendament oral? Da, mai mult de doi colegi obiectează acestui amendament oral, ceea ce înseamnă că nu îl supunem votului. Și continuăm cu lista de vot în forma sa actuală. Amendament, Amendamentul de compromis 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Continuăm cu amendamentul 88 acum. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 89 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 91 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Co compromisul 19 acum pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 21 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 105 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 107 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 110 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 111 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul de compromis A pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri. Aș dori să verificăm. Haideți să verificăm amendamentul 3, vă rog. We close the vote. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 4, spune la președinte. Nu. Amendamentul 5 este supus votului pentru, împotriva țineri se adoptă. Amendamentul de compromis C pentru, împotriva țineri se adoptă. Compromis, compromisul G pentru, împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotriva abțineri. Cred că trebuie să-l verificăm. Verificăm amendamentul 16. We close the vote. It is adopted. Am închis votul, să adoptă. Amendamentul 18 acum pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotriva, abțineri. Cred că a fost adoptat, însă mm, mai bine verificăm amendamentul 22. We close vote. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 25 pentru, împotriva abțineri. Trebuie să verificăm amendamentul 25. Am închis votul. Se adoptă. Continuăm cu amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și vot final, vot electronic. We close the vote. Am închis uh, votul. Se adoptă 33 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă. Felicitări raportoarei. So, Uh, we can go to our next Putem trece la următorul vot. Este vorba de promovarea echității și transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online. Crista Șaldemoze este raportoare. Amendamentul de compromis 1, în primul rând. Pentru, împotriva, țineri, se adoptă. Compromisul 38 acum pentru, împotriva abțineri se adoptă. Continuăm cu amendamentul de compromis 2 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 3 acum Dacă l-a găsit toată lumea, compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 4 acum. Amendamentul de compromis 4. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 5. Pentru împotriva abțineri se adoptă amendamentul de compromis 8 acum. Pentru împotriva abțineri se adoptă Amendamentul de compromis 7 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 9 pentru, împotriva, abțineri. Nu. Nu a fost clar pentru că unii colegi de la PPE au votat împotrivă. Repetăm votul. Amendamentul de compromis 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum amendamentul de compromis 6. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă amendamentul de compromis 10. Acum Amendamentul de compromis 10 uh, pentru, împotriva, abțineri Trebuie să verificăm. Verificăm amendamentul de compromis 10. It is adopted. Then we go to... Se adoptă. Amendamentul de compromis 11 acum. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 12 acum. Compromise 12 in favor, against. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 13 acum. Who's in favor? Against? Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 14 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 15 acum. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 16. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 17. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 18. Acum, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 19. Acum, pentru, împotrivă, abțineri, cred că ar trebui să verificăm. We close the vote and it's adopted. Am închis votul și se adoptă. Continuăm cu amendamentul de compromis 20. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 37.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 L-am găsit, e aproape de sfârșit. Compromisul 37. Cine este pentru? Împotrivă? Cred că a fost uh, respins, dar uh, aș dori să verificăm amendamentul de compromis 37. We close the vote. S-a închis votul. Da, și a fost respins. ceea ce înseamnă că nu, sunt, nu, nu am ajuns la votul final, ci trebuie să votăm amendamentele în parte. Amendamentul 23, în primul rând. Cine stă pentru? 23. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 225 pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum avem votul final, vot electronic. And we close the vote. And it is adopted with am închis votul, se adoptă 25 de voturi pentru, 6 împotrivă și 3 abțineri. Felicitări raportoarei. Și acum supunem votului mandatul de a începe negocierile interinstituționale, din nou vot electronic. And we close the vote. Am închis votul se adoptă 28 de voturi pentru, 6 împotriva. Felicitări raportoare. Cristel, doresc să iei cuvântul? Te rog. Da, doream doar să mulțumesc tuturor colegilor pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o. Am avut dezbateri și discuții la care au participat toate grupurile politice și cred că am reușit să obținem un, o soluție de compromis foarte bună. Aștept cu nerăbdare uh, negocierile cu Consiliul, care sper că vor începe cât mai repede posibil. Aș dori și eu să mulțumesc angajaților mei și angajaților secretariatului Comisiei INCO pentru o treabă excelentă. Vă mulțumesc uh, foarte mult tuturor și, după cum am spus, aștept cu nerăbdare negocierile cu Consiliul. Îți mulțumesc, Cristal, felicitări din nou. Putem trece la următorul uh, vot, instituirea programului VAMO pentru cooperare în domeniul VAMAL, raportul doamnei Grapini. Uh, compromisul 7, în primul rând. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentele 51 și 15 pentru, împotriva, abțineri. Cred că a fost respinse, dar haideți să verificăm. 51 și 15. We close vote. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 8 acum pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 57, 58, 4 și 18 sunt identice. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 15. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 61 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 62 și 21 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 63 și 22 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotriva, abținări se respinge. 19 acum pentru, împotriva, abținări se adoptă. 65 și 23 pentru, împotriva, abținări se adoptă. 66 și 24 pentru, împotriva, abținări se adoptă. 67 și 25 pentru, împotriva, abținări se adoptă. 20 pentru, împotriva, abținări se adoptă. 68 pentru, împotriva, abținări se respinge. Amendamentul 5 acum pentru, împotriva abțineri se adoptă. 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 27 putem vota în bloc de la 27 până la 72 împreună cu 31, dacă sunteți de acord, da, le votăm în bloc. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 74 Oare am putea vota din nou un bloc? 74, 32 până la 76, 34, da, da. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 77 acum pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Din nou o propunere de vot în bloc, 78-35 până la 81 inclusiv. Nu. Foarte bine atunci. 78 și 35 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 79 pentru, împotriva abțineri se, se adoptă. 36 pentru, împotriva abțineri se respinge o nouă propunere de vot în bloc de la 37 până la 81? Nu. 37 atunci pentru, împotriva abțineri se adoptă, 80 și 38 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Dori să verificăm 80 și 38. We close the vote. Am închis votul. Se adoptă. 39 atunci pentru, împotriva abțineri se adoptă, 40 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 81 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 42 pentru, împotriva abțineri se respinge, 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 43 pentru, nu, este caduc. Deci, haideți să verific din nou. Un nou vot în bloc de la 82 până la 29, da? In favor... Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Acum amendatul 6. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se respinge. 49 caduc. 50. Cine este pentru 50? împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, nu, amendamentul 2, spune președinte. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi trecem la... Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, amendamentul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43. Nu, e caduc. Amendamentul 7. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Dumneavoastră test pentru, deci se adoptă. Bun, amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 și 11 pentru uh, împotriva abțineri se resping. Nu, verificăm, verificăm 45 și 11 împreună, verificăm uh, votul s-a închis acum, se adoptă. Apoi, amendamentul 8 nu, 8 e caduc, deci 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi, 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, cred, mă rog, verificăm la 48, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Apoi, 12, 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, Împotrivă, abțineri, se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, amendamentul 1, hai să vedem, votăm în bloc 1, 2, 3? Nu, dar uh, de fapt, trebuie să supun la vot doar amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul final, vot electronic, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă cu 33 pentru și două voturi împotriva. Mulțumim, felicitări, doamnă Grapini. Vreți să luați cuvântul? Short. Thank you very much. Mulțumesc mult raportorilor din umbră. A fost o colaborare foarte bună echipei mele și secretariatului. Sper să avem cât mai repede implementat în practică acest raport. Mulțumesc. Congratulations once again. So da, Felicitări din nou. Acum următorul vot. Uh, instrumentul de sprijin financiar pentru echipamentele de control VAMAL. Domnul Pospișil este raportor. Uh, and there there is a mistake in the s-a produs o greșeală uh, pe lista de vot, se pare. La mine, spune președinte, e pe pagina 8. Avem bu- buget 8. Indicația de vot a raportorului e plus și nu minus acolo. Ok, so... Bun, așadar, începem. Prim, avem compromisul 10. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 5, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 42, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 6, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 45, 7 și 17, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 46, prima parte. Partea întâi, de deci cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Acum, 18 pentru, împotriva, abțineri, nu e clar, verificăm, nu știu dacă SND a fost pentru sau împotrivă, deci împotrivă. Bun, verificăm oricum, 18, s-a deschis votul electronic. We close vote and it is adopted. Votul s-a închis și se adoptă. Apoi amendamentul 7. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 19. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 8. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 20. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 47. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 48 și 21. Pentru, împotriva, abțineri, se resping. Aceste două Verificăm, verificăm 48 și 21. Votul s-a închis. Da, sunt respinse. 49 și 22 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se respingă. Și se adoptă 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 și 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 53. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 26, vă rog. Votul s-a închis. Se adoptă. Apoi, 54 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. A, Apoi trecem la amendamentul 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Hm, cred că se adoptă, dar verificăm. La 28, vă rog să votați. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 56 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Acum, amendamentul 59 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 60 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Vreți să verificăm. Bine. Verificăm uh, cu vot electronic, vă rog. Am închis votul și se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 60 și 3 caduc. 64 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 65 pentru, împotriva abțineri se respinge. Apoi, eu, eu propus să facem un vot în bloc de la 32 până la 38, dacă sunteți de acord. Deci de la 32 până la 67 atunci.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 împotriva abțineri se adoptă. 72 și 43 pentru, împot... 73 și 44, mă scuzați, se adoptă. 45 acum pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi, 46 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 74 acum pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. Acum, amendamentul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru împotriva abțineri se respinge. 1 pentru Nu, 1 e caduc. Deci, 9 și 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Apoi, următorii caduc. Deci, compromisul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 14 pentru împotriva abțineri nu a fost clar. Nu știu PP-ul dacă votează pentru sau împotriva. Asta înseamnă că e respins. Bun. Amendamentul 15 pentru împotriva abțineri se respinge. 16 pentru împotriva abțineri, se respinge. 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 4 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Apoi amendamentul 2 pentru împotriva abțineri se respinge. 25 pentru împotriva abțineri se adoptă. 26 pentru împotriva abțineri se respinge. 27 și 3 pentru împotriva abțineri se resping. Nu, verificăm, verificăm 27 și 3. Vă rog să votați. Votul s-a închis. Sunt respinse. Da. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29 și 5 împot- ă, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentele 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi 31 și 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 32 și 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Acum trecem la 4 pentru, împotriva abțineri se respinge. 36 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Se cere verificarea la 10. Vă rog să votați. Am închis votul și se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 40 pentru, ba nu, 4 cade, 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 4 și 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 6 pentru, împotriva abțineri se respinge. 77 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 78 pentru, împotriva abțineri se respinge. 70 și... Haideți să votăm în bloc, dacă sunteți de acord, de la 79 până la 50. Bine, deci de la 79 până la 50 pentru intervenție fără microfon. Bine, atunci să votăm separat. 79 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 80 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 81 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 82 și 48 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 83 și 49 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 16 a fost adoptat cu bugetul 8, că a fost un vot în bloc. Deci, 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și apoi votul final, vot electronic. Vă rog să votați. And we close the vote. Închis votul și se adoptă cu 32 de voturi pentru și două voturi împotrivă. Felicitări raportorului. You want to take the floor? No? Să luați cuvântul? Vă rog. Nu, nu, nu. Bine. Bun. Acum, uh, să vedem, mai avem încă un vot? Nu, două. Încă două. Vom vota acum propunerea de regulament pentru recunoașterea reciprocă a bunurilor comercializate legal în asta. Domnul Ștefan este raportor. Deci vom vota prin vot electronic. Votul s-a închis și se adoptă cu 32 de voturi pentru, 1 împotrivă și o abținere. Felicitări raportorii. Doriți să luați cuvântul? Nu? Bun, atunci mai avem încă un vot. Votul final e vorba despre mm, rezultatul negocierilor instituționale, omologarea de tip în ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune. Vot electronic. Vă rog să votați. Am închis votul și se adoptă cu 32 de voturi pentru și două abțineri. Felicitări uh, doamnei Miții. With this, uh, we, um, end, uh, the vote. Și cu asta am încheiat sesiunea de voturi. Vreau doar să mai spun ceva, pentru că Ana Maria a avut amabilitatea de a continua în locul meu și doresc doar să... Bun, ne probabil că ne vom revedea oricum la Strasbourg, dar dacă nu, vă urez tuturor Crăciun fericit și an nou fericit 2019. La revedere! Colegi, continuăm reuniunea. Bun, acum dacă doriți să vă continuați discuțiile, vă rog să o faceți pe hol. Aș sugera să ne întoarcem la punctul privitor la raportarea eh, în urma trilogurilor. Da, trilogurilor. Domnul Selimovici rămăsese să ne informeze în legătură cu prelungirea eh, utilizarea unor mijloace altele decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor prevăzute în codul vamal al Uniunii. Now, now, sorry. Thank you very much. Nu mergea microfonul, scuze. Mulțumesc foarte mult. Am să vă spun câte ceva despre ambele trialoguri. Propunerea campionei d'Italia. Cum își amintește toată lumea, Comisia în mai anul acesta a introdus o propunere ca să amendeze uh, codul Uniunii Vamale pentru ca municipalitatea campione din Italia să fie inclusă în apele teritoriale lacului Lugano ca urmare a unei cereri a Italiei. Unele modificări tehnice ale codului VAMAL au fost propuse în același timp și nu am făcut niciun fel de propunere la această nicio schimbare la această propunere, doar data aplicării s-a schimbat și e de acord atât Consiliul, cât și Parlamentul, cât și Comisia, ca această dată să fie 1 ianuarie 2020, o ședință tehnică a avut loc marțea asta unde au fost, apoi s-a lansat o consultare a tuturor raportorilor din umbră, niciunul nu s-a opus acestei schimbări, prin urmare, supunem la vot această schimbare astăzi pentru a încheia acest dosar. Celălalt trilog despre care vreau să vă spun e vorba de prelungirea tranziției Uh, procesării datelor electronice pentru codul VAMAL. Am avut o primă întâlnire cu Comisia și Consiliul și ce s-a întâmplat acolo e că nu am căzut de acord asupra uh, temei. Două probleme rămân pendinte. Una, raporta- obligațiile de raportare pentru comisie. Noi insistăm că aceasta trebuie să raporteze uh, ajustarea eventuală a programului. Cred că este justificat și nu cred că trebuie să facem niciun pas înapoi aici. Dacă propunerea e una foarte tehnică, cu un sistem european diferit și sisteme naționale fiecare diferite, oricum, pe parcurs, uh, trebuie să există această raportare asupra felului în care sunt prelucrate datele electronice. Uh, și vom continua să insistăm vom continua să insistăm asupra datei convenite, adică 2023, un orizont cu care nici Consiliul, nici Comisia nu sunt de acord. Dar dacă ei nu sunt de acord, atunci înseamnă că data trebuie să fie 2020, deci peste un an. Vom vedea ce se va întâmpla. Există elemente pentru întâlnirea tehnică și ne vom mai întâlni încă o dată pentru a încerca să găsim un compromis. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Selimovici, cu raportul despre trialoguri. Și acum trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi. Instituirea programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii și statisticile europene. Analizăm uh, amendamentele de compromis. 278 la număr inclusiv 42 de amendamente pe marginea raportului, restul pe propunerea comisiei. Acum examinăm deci aceste amendamente pe care ni le va prezenta raportorul Nicola Danti, vă rog. Grazie, Presidente. Eu, permettetemi... Mulțumesc, doamna președinte. Dați-mi voie mai întâi să mulțumesc raportorul din umbră pentru că am colaborat foarte bine cu căderea reuniunilor și putem spune că vom uh, elabora niște compromisuri care ne vor satisface și se vor bucura de o mare majoritate, sperăm, uh, la, pentru a, a fi aprobat acest text, text care uh, a, a beneficiat de implicarea Comisiei IMCO, sigur, dar mai există și avizele, avizele și competențele exclusive ale multor altor comisii, ceea ce înseamnă că se complică mult misiunea noastră, pentru că trebuie să coordonăm uh, munca asta transversală, că muncesc și alte comisii, Comisia INTA, Comisia ECON, Comisia ENVI, uh, care au uh, competențe exclusive pe anumite puncte ale documentului. În legătură cu două puncte, noi am găsit un consens între diferitele grupuri politice. În primul rând, o linie bugetară specifică care trebuie înființată și dedicată activității de consolidare a activității de uh, Uh, monitorizarea pieței și siguranței produselor, mai ales uh, aten, mare atenție la produsele vândute online. Al doilea punct, uh, cu amendamente de compromis care s-au bucurat de un consens, introducerea actelor delegate pentru punerea în aplicarea programului cu programe specifice de lucru. Asta înseamnă că Parlamentul European are o poziție mai puternică și are puterea de supraveghere activă pe durata punerii în aplicare acestui program. Încă mai rămân uh, niște probleme tehnice de rezolvat, câteva articole ale regulamentului, mai ales articolul 3, obiectivele regulamentului și articolul 8 și articolul 4, bugetul programului și liniile bugetare respective. Aș vrea să precizez că ce privește dotarea financiară prevăzută, prin amendamente și amendamentele de compromis. Noi facem referire la cadrul financiar multianual de până în 2027, 2021, 2027, resurse și de asemenea resursele proprii aprobate deja de Parlamentul European și printre acestea figurează și includerea priorităților uh, adoptate de Parlament și mai de toate o dublare a resurselor uh, pentru programul COSME destinat firmelor, companiilor europene. Eu îmi doresc ca săptămâna viitoare, la următoarea reuniune a raportelor din umbră, care se, de, va, se va desfășura joi dimineața la Strasbourg, să găsim un, un acord final. Asta îmi doresc și să și votăm uh, textul în luna ianuarie în comisie. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Dante. And now for the... Mulțumim, domnul Dante. Și acum din partea PP, domnul Schwab, vă rog. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vă mulțumesc, doamnă președintă, dragi colegi, dragi colegi. Iau cuvântul în uh, locul cu colegia Ines Valdere, care nu poate fi prezentă astăzi. Din punctul dumnei de, de vedere, programul pentru piața unică este unul extraordinar de important pe care dorim să îl sprijinim. Ne bucură faptul că sau de, că amendamentele de compromis merg în direcția potrivită și putem fi de acord cu motivarea majorității dintre acestea. Doar câteva observații, domnule președinte. Susținem propun crearea unei noi linii bugetare care să consolideze prerogativele autorităților de supraveghere a pieței, însă în articolul 3 din regulament dorim să se precizeze ca Comisia Europeană să asistă în mod regulat uh, administrațiile, autoritățile care sunt uh, mai puțin bine pregătite. Calitatea duală a produselor e în continuare o problemă pentru piața unică și raportarea noastră se, întreb, se întreabă dacă în articolul 3 nu poate fi introdus uh, o trimitere la dreptul consumatorilor de a avea acces la informațiile aceluiași brand pe internet, de exemplu, și uh, s-ar putea să discutăm acest uh, aspect și pe marginea raportului uh, Omnibus. Cam atât din partea raportoarei noastre din umbră și așteptăm cu nerăbdare o dezbatere constructivă și redactarea amendamentelor de compromis. Îți mulțumesc, Andreea. În numele ECR are cuvântul acum domnul Sulic. Pekne. V prvom rade by som rád poďakoval za zapracovanie niektorých našich dodatkov. Návrh programu je však napriek svojmu názvu Mulțumesc că ați acceptat unele din amendamentele noastre, dar după părerea noastră, textul se concentrează prea mult pe protecția consumatorilor și implementarea legislației. Apreciez că unul din scopuri e procesul de recunoaștere reciprocă a produselor, deoarece Adesea asta e o barieră pentru piața unică și limitează consumatorul în alegerile sale. În ce privește bugetul, m-aș aștepta ca măcar să încercăm să stabilim niște priorități în ce privește anumite obiective. Nu doar să sporim bugetul. Trebuie să păstrăm uh, bugetul inițial din propunerea comisiei și resping uh, cererea de creștere a bugetului 60% ce privește rezoluția Parlamentului, a fost unul din motivele pentru care am sporit bugetul la COSME. Îmi pare rău că nu-și dau seama și colegii mei că cineva trebuie să facă rost de acele două miliarde, să câștige acei bani. Ei nu cad din cer. Uh, nu sunt pur și simplu uh, imprimați la uh, BC, ci uh, sunt companii care trebuie să-și plătească impozitele înainte ca noi să căpătăm acești bani. Și susținerea suplimentară a competitivității, a concurenței, pompând 2 miliarde de euro acolo unde există creștere economică, eu nu pot să accept, pentru că e o pierdere, o risipă de bani. Vorbim doar de anumite tipuri de companii, IMM-uri, dar va fi în detrimentul altor tipuri de companii dacă pompăm acest bani. Din, după părerea mea, aspectul pozitiv este că suntem de acord cu un mai bun control al implementării programelor și o supraveghere mai strictă a finanțării acestora. Vă mulțumesc, mulțumim. Acum pentru grupul ALDE, domnul Selimovici. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și permiteți-mi să-i mulțumesc domnului Danti pentru munca excelentă de până acum. Cred că mm, ne apropiem foarte mult între noi, raportorii din umbră, și cred că vom putea obține un compromis. Rămân puține puncte de discutat. Unele propuneri însă mai trebuie nuanțate. De exemplu, includerea lucrătorilor în propunere. Eu sunt de acord eu, eu sunt împotriva idei. Vorbim de acțiuni care să aprofundeze piața unică și nu trebuie să băgăm totul aici. Toate prioritățile. Trebuie să existe un fond specific pentru piața unică și există alte fonduri care uh, sunt în beneficiul lucrătorilor. Iată de ce mă opun idei. Al doilea rând. Unele grupuri politice doresc să reintroducă principiul țării de origine. Alde însă se opune. Al treilea rând, cred că există câteva formulări despre achizițiile publice care, cum spuneam, trebuie nuanțate, ameliorate. De exemplu, achizițiile publice nu sunt un obiectiv în sine, ci e ca să obținem un anumit rezultat și atunci trebuie să formulăm lucrurile mai bine pentru ca să obținem ceea ce dorim. Adminteri, eu cred că foarte curând vom avea amendamentele de compromis și permiteți-mi încă o dată să-i mulțumesc domnului Danti pentru tot ce a făcut până acum. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Selimovici. Acum pentru verzi, uh, Igor Șerteș. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu vreau să mulțumesc raportorului, domnul Danti, pentru toată munca sa. În numele grupului verzilor pot să vă spun că deocamdată putem susține toate amendamentele de compromis pe articolele pe care le-am discutat până acum. Și în ce privește considerentele, eu cred că încă mai sunt lucruri de făcut. Dar, în general, majoritatea amendamentelor merg în direcția cea bună. Vreau să subliniez că pentru noi termenul a justifica. Este foarte important atunci când vorbim de bariere la buna funcționare a pieței interne. Apoi, un alt termen pe care vreau să-l subliniez la considerentul la este lucrător. Piața internă și cadrul său legislativ trebuie să aducă beneficii nu doar mediului de afaceri și angajatorilor, ci și lucrătorilor. Business modelul e una din problemele uh, ce privește protecția socială. În ce privește acum achizițiile publice, e foarte important să nu ne referim doar la preț, ci și la alte criterii importante în uh, valoarea oferită pentru uh, un anumit contract, valoarea socială și așa mai departe. Încă o dată mulțumesc pentru o cooperare foarte bună. Așteptăm cu interes uh, următoarele întâlniri. Mulțumim, spune președinta. Nu văd pe nimeni de la GUE sau fdd așa că încât deschid uh, înscrierile la cuvânt, începând cu doamna Ines Vaidere, vă rog. Thank you very much. So I'm shadow of this. Mulțumesc mult, sunt raportor din umbră la acest raport. Am ratat doar câteva minute și coordonatorul nostru, domnul Schwab, a spus câte ceva deja, dar vreau să clarific și eu câteva elemente. Recunosc că acest program este un program CFM foarte important și mă bucur foarte mult de um, munca noastră constructivă pe amendamentele de compromis. Susținem aceste amendamente și, ca să fiu foarte precisă, ce privește mm, calitatea duală a produselor. Nu e, ține totul de informare, ci de dreptul consumatorilor de a avea acces la niște produse de calitate egală pentru o aceeași marcă. E un punct foarte important. Altfel vorbim de discriminare consumatorii din centrul și estul Europei sunt adesea discriminați. Iată de ce cred că acest punct trebuie să fie cât se poate de clar în amendamentele de compromis și nu, nu doar în considerente ori altundeva, ci în textul propriu-zis al regulamentului. Mulțumesc foarte mult, asta e tot. Președinta, mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, m-aș întoarce la raportor nostru, Nicola Dom, Danti, pentru a trage concluziile. Grazie, Presidente. Eu vorrei ringraziare per... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuții. Aș vrea să le ofer asigurări, de exemplu, doamnei Vaidere, care a subliniat chestiunea dublei calități a produselor aceasta figurează în compromisurile uh, la care am ajuns și reamintesc tuturor că prin această legislație noi nu putem schimba legi europene. Sigur, putem sublinia anumite aspecte, dar să nu credeți că putem să încărcăm textul ăsta cu lucruri care nu pot figura acolo. Deci, oricum, la articolul 3 din proiectul de compromis, dumneavoastră știți că am prevăzut deja aspectul la care v-ați referit dumneavoastră. Domnului Sulic vreau să spun că și recunoașterea reciprocă figurează deja în textul de compromis. Îi mai spun domnului coleg că dacă grupul ECR nu este de acord cu extinderea uh, sumelor bugetare și cu alegerile financiare din acest text, atunci uh, situația noastră se îngreunează. Noi suntem pe linie cu orientările adoptate deja de Parlamentul European, cu liniile bugetare aprobate, cu uh, resursele pe care le-am alocat și prevăzută în raportul intermediar al Parlamentului European în ce privește cadrul financiar multianual. Apoi, colegului Felimovic, aș vrea să spun că în legătură cu țara de proveniență, n-am uh, prevăzut o mențiune specială, ci am făcut o referire la trasabilitatea produselor și cred că este un element important. Am uh, lucrat la el chiar împreună cu colegul Selimovic, iar în legătură cu celelalte puncte, cred că vom putea ajunge la compromisuri satisfăcătoare și cred că putem oferi Comisiei și Parlamentului un text care să fie pe linie cu obiectivele pe care vrem să ni le uh, stabilim. Mulțumesc, cu aceasta încheiem dezbaterea. Uh, se va vota în comisie pe 21 sau 22 ianuarie 2019. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, anume un aviz pentru Comisia TRAN, renunțarea la schimbarea sezonieră a orei, așa numită directiva ora de vară. Și vreau să vă reamintesc că există un termen de depunere a amendamentelor pe 12 decembrie. Vorbim de directiva pentru ora de vară adică dumi- ultima duminică din martie, respectiv ultima duminică din octombrie, când se produc schimbările de oră. Acum îi dau cuvântul raportare pentru aviz, Eva Maidel. Nu este în sală. Președintaș cere scuze Igor Solteș, care este cu noi. Eh, besedo. Verjamem, da so vsi poročevalci v senci. Mulțumesc, doamna președinte. Cred că toți raportorii din umbră au citit avizul, propunerea pentru aviz, în ce privește renunțarea la schimbarea sezonieră a orei. Pentru început, vreau să spun că eu susțin propunerea unei directive pentru a renunța la schimbarea de oră. Există multe motive pentru a ă, opri această schimbare bianuală a orei. Știm că multe studii au arătat care sunt consecințele negative ale acestui schimb bianual al orei. Pe de-o parte, e vorba de sănătatea noastră. Ne tulbură ritmul circadian și uh, tensiunea, apoi administrația, administrația devine mai complicată, birocrația, deci practic avem multe motive pentru a nu mai schimba ora. Comisia a organizat și o consultare publică în această vară. 4,6 milioane de răspunsuri au fost primite de la cetățeni. 84% din toate aceste răspunsuri au fost în favoarea renunțării la uh, schimbarea sezonieră a orei. Înțelegem, deci, că cetățenii s-au exprimat astfel. Însă trebuie să ne asigurăm că dacă intervine această schimbare, această renunțare la schimbarea orei, uh, piața internă continuă să funcționeze corect. Teritoriile sunt răspândite pe trei fusuri orare și trebuie să înțelegem că există mai multe criterii uh, geografice. Uh, cantitatea de lumină solară pe care o capătă diversele regiuni. Sigur că rămâne de competența statelor membre dacă doresc să aleagă ora de vară sau nu. Oricum, oricum ar fi, noi trebuie să asigurăm funcționarea adecvată a pieței interne și să evităm cât mai, multe, cât mai mulți factori perturbatori ai funcționării pieței interne. În multe sectoare, în special sectorul transporturilor, ar putea apărea multe efecte negative, ceea ce ar uh, crea dificultăți pieței mai ales dacă statele membre decid să implementeze diferit um, ora oficială în funcție de uh, fusul orar. Anumite regiuni similare ar trebui să adopte aceeași oră. Uh, comerțul, comunicarea, transporturile sunt cele mai afectate. Eu am uh, propus amânarea aplicării acestei măsuri cu un an. Doar în acest fel, statele membre vor avea suficient timp să-și armonizeze abordările în ce privește schimbarea orei sau nu. În acest fel, am putea avea o abordare mai aliniată la schimbarea orei sau nu mai mult, cred că ar fi necesară o rețea cu reprezentante statelor membre și ai Comisiei cu eventuala prezența unui mediator. În acest fel, am putea să ne asigurăm că alegerea, decizia unui stat membru um, asupra cărei ore oficiale să mențină, nu va influența negativ celelalte state membre. După trei ani, și nu după 5 ani, cum propunea Comisia, am putea revizui această măsură. Iată, pe scurt, propunerile mele și aștept cu interes o dezbatere constructivă cu raportorii din umbră. E o temă care deja a fost dezbătută, aprins de cetățenii noștri peste vară. Unii cred că nu e important, dar eu cred că e. Acum, Eva mai dă din partea PP. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să salut propunerea Comisiei pentru a renunța la schimbarea orei. Uh, acest gest al Comisiei urmează după foarte multe dezbateri cu cetățenii, dar și cu noi aici în Parlament și mai ales rezoluția pe care noi am adoptat-o în februarie anul acesta, în care ceream o examinare suplimentară a motivației pentru schimbarea orei. Cum s-a spus, sunt multe anchete, multe sondaje, multe studii care arată că motivul uh, pentru care a fost în trecut introdusă schimbarea orei, uh, motivul uh, e obsolet. De exemplu, în țara mea, doar 30 de cenți de euro cetățean se realizează ca economie urmare a schimbării orei. Deci um, e ceva depășit în mod evident. Mai mult decât atât, ceasul biologic al cetățenilor e puternic perturbat de această schimbare a orei. Există multe studii care arată în ce fel sănătatea noastră e perturbată. Riscul de, de atac cardiac în primele zile de la schimbarea orei crește semnificativ, la fel și alte boli. Iată de ce eu salut propunerea de aviz a raportorului și susțin punctul de vedere în ce privește uh, importanța coordonării abordării între statele membre. E un element cheie pentru a evita un fel de uh, patchwork um, de decizii între statele membre. Ca Mm, membrii ai Comisiei pentru Piața Internă trebuie să ținem seama de funcționarea adecvată a tuturor sectoarelor și nu doar a celor care lucrează cu, uh, cu mm, orare precise, cum ar fi comunicarea sau transporturilor, ci și toată industria. E bună ideea unei rețele de coordonare cu toate măsurile de flexibilitate incluse în text. Poate că am putea încerca să nuanțăm formularea pentru a evita orice povară administrativă pentru statele membre sau părțile interesate în această rețea de coordonare. Unde aș avea eu nevoie de clarificare e în ce privește uh, amânarea datei de aplicare cu un an. Care sunt uh, preocupările exprimate aici? Sunt de acord că propunerea Comisiei pentru aprilie 2019 e poate mult prea ambițios. Eu cred că putem găsi și o cale de mijloc pentru finele anului 2019. La amendamentul 7, de ce s-a scurtat la 3 luni perioada de notificare? Uh, în încheiere, aș vrea să mai spun că eu cred că propunerea comisiei e destul de completă și uh, proiectul de raport uh, abordează punctele principale. Ca atare, Trebuie să analizăm acum aspectele practice, în ce fel coordonarea renunțării la această schimbare de oră uh, va avea loc. Alte detalii în amendamentele pe care am să vi le trimit și aștept în continuare cooperarea noastră. O mulțumesc foarte mult. Mersi, Eva. Acum, din partea S și D, Nicola Danti. Be- Devo dire in, in apertura uh, che uh, leggo l'intervento. Da, vreau să spun de fapt că eu dau citire mm, <laughs> textului doamnei Elisa Iaconsari și de fapt nici măcar cu titlul personal vă spun că eu nu sunt de acord cu ceea ce voi citi, dar mă rog, eh, fac datoria, doamna este raportare pentru grupul meu și nu poate veni astăzi pentru că este ziua națională a Finlandei sau în fine este o sărbătoare națională finlandeză în tot cazul și a trebuit să participe la sărbătoarea aia în țară și așa, așadar Leiza m-a rugat să citesc acest text și anume, dragi colegi, dragi colegi, vă rog să mă scuzați că nu pot participa la discuția de astăzi, vreau să mulțumesc raportorului Scholtes pentru munca sa. Sunt studii recente care sugerează că beneficiile schimb, uh, schimbării de oră, cum ar fi uh, o economie a energiei, au fost supraestimate, dar efectele negative asupra sănătății umane și animale au fost subestimate. Sunt milioane de cetățeni europeni care sunt de acord cu această opinie și au exprimat susținerea pentru eliminarea schimbării uh, de oră care se întâmplă de două ori pe an. Deci cred că trebuie să susținem propunerea Comisiei de a elimina această practică. Însă e necesar ca asta să se facă în mod coordonat ca să nu dăunăm corectei funcționarea pieței interne. Uniunea Europeană acum uh, se întinde pe trei fusuri orare și sunt convinsă că nimeni nu își dorește uh, modificări ilogice și care să destabilizeze situația. De aceea apreciez faptul că raportorul pune accentul pe abordare coordonată cu sugestia de a se crea o rețea cu reprezentanții fiecărui stat membru și ai comisiei ca să uh, existe această coordonare. Propunerea comisiei însă uh, trebuie clarificată în unele puncte, deci voi depune amendamente, în primul rând sugerând un calendar diferit pentru a intra în vigoare eliminarea schimbării orare, pentru că s-a subliniat uh, necesitatea unui calendar mai flexibil. Voi uh, încerca să fac modificări ca să fie mai clar că dacă statele hotărăsc uh, să treacă permanent la ora de vară, Asta ar implica o schimbare efectivă de fus orar al unei țări cu toate consecințele acestui caz. Aș vrea să mulțumesc raportorului, sperăm să colaborăm foarte bine pe viitor și de asemenea cu ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc! Thank you, Nicola. for... Îți mulțumesc, Nicola. Și acum în numele CR are cuvântul uh, Richard Sulic. Tiež chcem oceniť prácu spravodajca. Myslím, že sa... Mulțumesc, aș dori și eu să exprim aprecierea pentru munca raportorului, cu care sunt de acord din multe puncte de vedere. Cred că este depășită această schimbare sezonieră a orei și mă bucură faptul că avem în fața noastră această propunere. Însă, permiteți-mi să susțin și argumentele contrare acestei opinii, pentru că m-am gândit mult timp la această chestiune. 4,6 milioane de oameni au participat la mm, consultarea publică organizată de Comisia Europeană, însă este vorba de mai puțin de 1% din întreaga populație europeană și adevărul este că cei care nu sunt mulțumiți de situația actuală se și pronunță mm, întotdeauna. Deci, eu aș dori să pun sub semnul întrebării rezultatele acestei consultări uh, publice. Și dacă am renunțat la schimbarea sezonieră a orei, sunt sigur că 10 milioane de oameni se vor pronunța împotriva acestei uh, idei. Deci am anumite dubii din acest punct de vedere. A doua preocupare pe care o, o am este legată de introducerea um, orei de vară, de exemplu. În uh, estul uh, Slovaciei, asta ar însemna ca soarele să răsară la orele 3.15 uh, dimineața, noaptea, vara. Și vara, în Paris, soarele ar răsări la ora 10 dimineața. Deci, dacă vom renunța la această schimbare sezonieră a orei? Oare nu am fragmentat Europa, nu am, împăr- nu am uh, împărțit-o în două fosuri, fusuri uh, orare, pentru că țările din vest ar alege mai degrabă ora de iarnă și cele din est cea de vară. Deci îmi exprim pur și simplu aceste dubii. În calitate de eurodeputat călătoresc deseori și um, apreciez avantajul de a exista același fus orar peste tot în Uniunea Europeană. În plus, îmi place această propunere a, făcută de raportor de a crea o comisie, o platformă de coordonare care să fie responsabilă să monitorizeze toate aceste chestiuni și nu cred că Comisia Europeană și-a făcut uh, temele de acasă, pentru că ne promisese să efectuez, că va efectua o analiză detaliată, complexă. Din punctul meu de vedere, nu dispunem de o asemenea analiză și cred că ar trebui să ne gândim de două ori înainte să decidem o asemenea uh, modificare. În trecut, țările europene au reușit să se coordoneze din punctul de vedere al orei, uh, schimbării orei și sper că până la urmă această cooperare va putea continua. Mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul? Dau, deschid această dezbatere începută de Nicola Danti. Um, personalmente, exprimere... Mulțumesc. Acum vorbesc în numele meu personal și spun că sunt sceptic față de această propunere. Pentru că S-a pus prea mult accentul pe rezultatul unor anumite cercetări științifice care sunt excesive. Pe de o parte, cred că uh, nu trebuie să afectăm piața internă. Asta e o prioritate, schimbarea de oră, care nu e derivată de așezarea geografică diferită a unor teritorii. Uh, sigur, e necesară că nu putem avea Sigur că nu poate fi aceeași oră în țări care sunt îndepărtate geografic, dar cred că ar fi tot, totuși foarte periculos să avem o fragmentare prin această schimbare orară a unei mari părți a Europei, care acum uh, funcționează după un orar unic. Eu cred că trebuie să menținem uh, situația de la ora actuală. Cred că uh, Schimbarea orei de acum e un obicei uh, bine cunoscut pentru cetățeni, este și o sursă importantă de economie de energie. Deci ne permite să protejăm mai bine și mediul, să luptăm împotriva schimbărilor climatice și cred că opinia cetățenilor, așa cum reiese ea din sondajul efectuat de comisie, am văzut că este influențată de așezarea lor teritorială, dar nu reprezintă în mod echilibrat toate nuanțele opiniilor tuturor europenilor. Deci eu aș spune să uh, privim foarte precaut rezultatele acestui sondaj și personal vă spun că asta este Uh, părerile celor uh, întrebați au fost foarte influențate de uh, locul în care trăiesc ei. Deci eu nu cred că trebuie să schimbăm sistemul actual. Mm, de acum schimbarea orei în Europa este un obicei bine cunoscut și oamenii s-au obișnuit cu el. Mulțumesc acum, Andreea Schwab. Mulțumesc, doamnă președinte. Această dezbatere privind schimbarea sezonieră a orei preocupă deja de multă vreme Parlamentul European și comisia noastră, comisia INCO, ar trebui să precizeze că obiectivul uh, principal al nostru ar fi să păstrăm un mecanism unitar în uh, Europa din punctul de vedere al orei uh, existente și respectate. Deci, ar trebui să ajungem să păstrăm un, un sistem unitar din acest punct de vedere și acesta este obiectivul principal al comisiei noastre și um, modul de modificare la, de, la renunțarea schimbării orei mi se pare a fi unul complicat și tocmai de aceea ar trebui să păstrăm acest mecanism unitar care există în acest moment în Europa, indiferent de soluția pe care o să o, să o alegem. Mulțumesc, Andreas, Martin Șirdevan. Mulțumesc, doamnă președinte. Doream să profit de această ocazie în calitate de raportor din umbră din partea GUE, să mă pronunț pe acest subiect. Am întârziat uh, la această dezbatere nu datorită faptului că mi este uh, tulburat uh, ritmul biologic în urma schimbării sezoniere a orei. Aș dori să mulțumesc uh, și eu raportorului pentru proiectul de aviz prezentat. Cred că sarcina noastră este de a trata cu toată seriozitatea părerea cetățenilor uh, europeni. 4,6 milioane de cetățeni au participat la sondajul, la consultarea organizată de Comisia Europeană. Uh, mai mult de 70% din ei s-au pronunțat pentru a renunța la schimbarea sezonieră a orei. Există argumente în acest sens legate de sănătatea oamenilor, legate de lipsa uh, unor economii reale din punct de vedere energetic și obiectivul general prezentat de colegul Schwab uh, este unul important cu care sunt și eu de acord. Nu cred că ne putem permite să creăm un mozaic prea divers de fusuri orare în Europa, însă sunt sceptic vis-a-vis -vis de propunerea raportorului de a institui o altă rețea, comisie de, co- de coordonare. Nu știu dacă chiar am avea nevoie de o asemenea instituție suplimentară. Cred că statele membre s-ar descurca cu această activitate de coordonare și în lipsa unei asemenea instituții. Îți mulțumesc, Martin. Mai dorește și altcineva să ia cuvântul? Richard. Dankeschön. Mulțumesc, aș dori să reacționez uh, vis-a-vis -vis de cele spuse de uh, antevorbitorul meu. Eu niciodată nu am uh, fost convins de această idee că am economisit foarte mult uh, energie prin această schimbare a orei. Însă, v-aș dori să v-aș ruga să vă gândiți la următorul lucru. În urmă cu 200 de ani, uh, nu existau uh, fusuri orare. Fiecare oraș avea, de fapt, propriul timp, propria oră. Și asta era o problemă atunci, într-adevăr, uh, dacă călătoreai dintr-un loc în altul. Aveai mai mult timp, într-adevăr. Dura o călătorie dintr-un oraș în altul, eventual două ore, și nu mai era atât de important timpul. Uh, totul s-a schimbat uh, odată când au apărut uh, trenurile și călătorile feroviare. Acestea au uh, făcut necesară coordonarea orelor între diferitele uh, regiuni geografice și pentru noi este foarte importantă unitatea uh, și din punctul de vedere al, fusurilor orare a Europei. Și eu, și eu susțin necesitatea de a renunța la schimbarea sezonieră a orei. Mă enervează de fiecare dată ceasurile care nu se actualizează de, de la sine. Însă, am câteva uh, preocupări. S-ar putea să avem mai să avem o Europa divizată dacă renunțăm la această schimbare a orei. Și nu este vorba de economisirile energetice, ci o chestiune mult mai importantă decât eventualele economisiri din acest punct de vedere. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Sulic. Cred că am încheiat dezbaterea. Însă nu înainte de a da cuvântul înapoi raportorului. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Mă bucură să văd uh, doamna președintă, îmi cer scuze că vă întrerup, însă am înțeles că și comisia dorește să intervină. Doamna Mona Virclund, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să reacționez aceste dezba- la această dezbatere. Mulțumesc în primul rând raportorului și uh, celor care s-au uh, pronunțat pe acest subiect. Uh, suntem fericiți să vedem că există sprijin pentru propunerea noastră. Există o dimensiune importantă legată de piața internă cu această propunere și Um, dovezile sunt clare în sensul că avem nevoie de o abordare armonizată a schimbării sezoniere a orei, tocmai pentru a garanta o bună funcționare a pieței interne. Și propunerea noastră uh, cere părăsirea sistemului actual, care este un sistem uh, armonizat, și alegerea unui sistem care renunță într-un mod armonizat la schimbarea sezonie, uh, uh, sezonieră a orei. Deci trecem de la un sistem armonizat la un alt sistem armonizat. În memorandumul explicativ și în propunerea noastră furnizăm toate explicațiile necesare din acest punct de vedere și anumite dintre acestea au fost menționate astăzi. Am văzut, uh, într-adevăr, că sistemul actual a fost pus sub semnul întrebării deseori, inclusiv de Parlamentul European, și există dovezi, nu doar uh, cele furnizate de uh, Serviciul um, de cercetare științifică al Parlamentului European în luna octombrie anului trecut. Am evaluat toate aceste dovezi și am observat, așa cum s-a spus și astăzi aici, că uh, scopul inițial pentru care s-a introdus schimbarea sezon, sezonieră a orei, și anume economisirile energetice. Ei bine, acestea nu mai sunt uh, atât de importante, din potrivă, și acesta este un motiv pentru care uh, Comisia Europeană este convinsă că trebuie să renunțăm la schimbarea sezonieră a orei. Dacă mi-ați permite să mă refer la câteva sugestii ale dumneavoastră și în proiectul de raport, pe bună dreptate, ați uh, identificat principalele două aspecte legate de acest subiect. În primul rând, legislația pe plan european de astăzi, care se referă la schimbarea sezonieră a orei și în legătură cu acest aspect a venit uh, propunerea Comisiei. Mai există și cealaltă dimensiune, uh, subsidiaritatea, și anume ca fiecare stat membru să aibă libertatea de a-și stabili propria oră, de a alege Uh, fusul orar. După cum știți, propunerea noastră este limitată la competențele Uniunii Europene, schimbarea sezonieră, sezonieră a orei. Nu intervenim în libertatea statelor membre de a-și alege propriul uh, fus orar, uh, pentru că considerăm că trebuie să respectăm principiul subsidiarității. Am luat notă și de preocupările legate de posibilitatea apariției unui mozaic de fusuri orare peste tot în Europa. Este o preocupare pe care o au și statele membre și este elementul principal care face obiectul discuțiilor din Consiliu și pot să vă spun că o serie de state membre au declarat că nu doresc să adopte o poziție vis-a-vis -vis de propunerea Comisiei înainte de a înțelege mult mai bine care sunt opțiunile uh, altor state membre vis-a-vis -vis de fusul orar pe care îl vor alege. Deci discuțiile au început deja în Consiliu și în mod bilateral pe acest subiect și aș dori să insist asupra faptului că astăzi există deja trei fusuri uh, orare în Europa prin intermediul unei alinieri voluntare între statele membre acestor fusuri uh, orare. Deci Comisia Europeană nu consideră că există un risc uh, foarte mare să ajungem la un model mai complicat al fusurilor orare față de cel care există astăzi. Eu, uh, suntem convinși că statele membre au interese puternice de a rămâne aliniate cu statele vecine, cu partenerii de schimburi comerciale și așa mai departe. Preocupările Comisiei Europene se referă la posibilitatea legală de a include în cadrul legislativ uh, pe plan european un mecanism de coordonare care de fapt uh, ar trebui să se ocupe de prerogativele statelor membre de a stabili propriul fusorar. Aceasta este preocuparea noastră. Nu considerăm că putem interveni um, pe plan european cu propuneri legislative în acest sens, din toate motivele pe care vi le-am uh, prezentat. După cum ați observat, în articolul 2 a fost introdus deja un nou nivel de coordonare. Precizăm că după uh, renunțarea la schimbarea sezonieră a orei, dacă pe viitor un stat uh, membru dorește să-și uh, modifice fusul orar permanent, trebuie să notifice Comisia Europeană pentru ca uh, noi să putem uh, Uh, informa celelalte state membre sub forma unui avertisment timpuriu asupra acestei pos- uh, posibilități. Și și pentru a respecta în același timp uh, aceste competențe exclusive ale, stat, ale statelor membre Și apoi, um, propunerea de a reduce, de a scurta momentul în care uh, vom face o evaluare a, a situației, um, noi am preferat perioada de 5 ani pentru că, în general, considerăm că este nevoie ca o legislație să fie adoptată, să fie respectată și o evaluare este utilă doar dacă se bazează pe uh, informații, pe date fiabile și considerăm că 5 ani ar fi o perioadă mai bună pentru a obține uh, date relevante din acest punct de vedere care să ne permită să ne permită să avem o adevărată valoare. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau din, uh, din nou cuvântul raportorului pentru a încheia această dezbatere. Vă mulțumesc, doamnă președintă. După cum am putut vedea, există o multitudine de opinii pe acest subiect, ceea ce este ceva normal. La o primă vedere poate părea un subiect simplu, însă dacă îl discutăm uh, într-un mod detaliat, uh, vedem cât de complicate devin lucrurile. Există multe opinii legate de această decizie de a renunța la schimbarea sezonieră a orei, însă realitatea este că au fost uh, prezentate argumente pro, dar și uh, în ultima perioadă au apărut uh, tot mai multe argumente contra referitoare la perturbarea, divizarea continentului european. Și am cerut Comisiei Europene să ne prezinte o analiză a aceste idei a modului în care piața internă și stilul de viață ar putea să fie afectate de noua idee. Drept urmare, consider că ar trebui să acordăm atenție mai mare acestor aspecte pe viitor. Cred că aceste schimburi de opinii sunt uh, extrem de rodnice și ar trebui să insistăm asupra necesității unei uh, abordări coordonate, tocmai pentru a evita uh, creări, uh, apariția unor, unor noi probleme. Astfel putem să răspundem așteptărilor cetățenilor noștri și să garantăm buna funcționare a pieței interne. Oricum, va urma o schimbare și indiferent de natura acestei schimbări, nu cred că lucrurile se vor desfășura perfect. Însă tocmai acesta este motivul pentru care trebuie să purtăm această dezbatere în cadrul căreia să se exprime cât mai multe argumente. Mulțumesc! Vă aduc aminte că la ora 12, în data de 12 uh, decembrie, este termenul limită pentru depunerea amendamentelor. În 22 februarie urmează să votăm acest raport. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi instituirea Centrului de Competențe European Industrial, Tehnologic și Cercetare în materie de securitate cibernetică și a rețelei de centre naționale de coordonare. Este un aviz pentru Comisia ITRE. Comisia noastră participă la discutarea acestui subiect în temelul articolului 54. Ok. Uh, Arnd Kohn, thank you. Și cu acesta dau, dau cuvântul raportorului, Arnd Kohn. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea câteva observații privind uh, centrul uh, de competențe industriale, tehnologie și de cercetare în, în materie de securitate cibernetică, există tot mai multe provocări pe, pe plan global și trebuie să lucrăm împreună pentru a rezista mai bine uh, acestor atacuri cibernetice. În Uniunea Europeană există mai mult de 600 de centre în acest subiect, însă Uniunea Europeană importă în, în continuare asemenea servicii de securitate cibernetică. Noua propunere urmează în urma legii dedicate securității cibernetice, care face obiectul acum negocierilor tripartite și uh, aceste două propuneri se completează reciproc. Centrul de competențe uh, în materie de securitate cibernetică urmează să fie instituit între 2020-2029 cu sediul în Bruxelles și uh, ar trebui să îmbunătățească expertiza în domeniul uh, securității cibernetice în Uniunea Europeană și să îmbunătățească competitivitatea în acest domeniu Uniunea Europeană. Acest centru ar trebui să pună în aplicare părțile uh, digitale din, uh, de exemplu, din Orizont 2020. Este un centru cu o structură complicată la care nu aș dori să mă refer acum. Va, va avea un consiliu de administrație, un uh, director uh, executiv, un uh, consiliu consultativ și așa mai departe. Propunerea mea în proiectul de aviz este de armonizare a, acredi- a procedurilor de, acredit- de, de acreditare astfel încât toate statele membre să respecte aceleași proceduri. Insistăm asupra importanței întreprinderilor mici și mijlocii care au necesități mai mari decât entitățile mai mari din acest domeniu și uh, este important ca toate părțile interesate să fie uh, reprezentate în mod uh, echilibrat în acest centru de competențe. Diseminarea cunoștințelor în acest domeniu european ar trebui să fie un, una din misiunile acestui centru. Clarificăm criteriile pentru a putea face parte din, din acest centru. Consider că Comisia Europeană nu ar trebui să uh, Uh, dispună de prerogativele um, de a finanța sau de a tăia finanțarea acestui centru, ceea ce înseamnă că Comisia, de fapt, ar putea uh, închide acest centru. Este o prerogativă prea mare pentru Comisia Europeană și am, pro- am propus, drept urmare, eliminarea acestui, uh, acestui punct. Și aștept cu nerăbdare o cooperare bună cu raportorii din umbră și sper și cu Comisia Europeană. Mulțumesc, Ant. În numele PP are cuvântul Lara Comi, raportoare din umbră. Eh, condivido mult di quello che... Mulțumesc, doamna președinte. Sunt de acord cu multe din cele spuse de raportor. Eu cred că sunt posibilități de punere în aplicare, mai ales în ce privește armonizarea, nu doar a standardelor, ci și sancțiunilor. Deci e vorba de toate aspectele procedurale, pentru că, din punct de vedere juridic, noi dispunem de regulamente foarte diferite între ele, deci în momentul în care ar, s-ar produce o încălcare sau o problemă de cibersecuritate, trebuie să avem o reacție europeană și nu neapărat națională. În plus și, utiliz, și aspectele legate de utilizatori, educarea lor, ca ei să înțeleagă o situație în care se încalcă siguranța datelor. Am văzut în cazul Facebook că lucrurile astea se întâmplă destul de des. Uh, deci nu e vorba doar de IMM-uri, ci trebuie să ne gândim și la persoanele fizice. Acestea fiind spune, puse, mă scuzați, aș spune să se folosească și fondurile uh, pentru apărare ale Uniunii Europene, pentru că aici intră și securitatea uh, și apărarea împotriva atacurilor uh, cibernetice. Dar vom depune amendamente și suntem dispuși să colaborăm. Mulțumim și acum pentru ECR. Vrea, da, vrea cineva să ia cuvântul? Se pare că nu. ALDE? Numele ALDE dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Atunci numele verzilor. Bine, Igor, te rog. So, the chair, thank you for the floor. Da, mulțumesc, doamna președinte. Vreau să vă rog să o scuzați pe doamna Raie dacă nu poate fi astăzi aici, pentru că votează la juri. Însă, Doamna Reda dorește să mulțumească raportorului pentru uh, proiectul său de Uh, aviz. Este bine că există, va exista acest cadru european de cibersecuritate. Industria uneori spune că vine cu un uh, produs care este o soluție a tuturor problemelor, dar doamna Reda spune că cibersecuritatea e un uh, proces în curs de evoluare. Tehnologiile TIC se dezvoltă și atunci apar și noi provocări în mod constant. Propunerea Uh, se adresează industrie și cercetării. Dar uh, consumatorii, uh, persoane fizice, sunt cele, cei mai vulnerabili pe internet. Atacurile cibernetice pot afecta și cele mai sofisticate computere. Doamna Reda propune să se includă deci și societatea civilă în interesul consumatorilor cu includerea unor asociații și persoane fizice. Uh, în această comunitate despre care vorbește documentul. Implicațiile sunt foarte serioase pentru societate și doamna Reda vrea să se ocupe și de probleme etice um, și va depune amendamente în acest sens. Uh, Centrul trebuie să beneficieze de noi infrastructuri și noi tehnologii în contextul uh, noilor probleme de apărare. Asta se spune la articolul 4, dar trebuie să respectăm tratatele și nu, să nu se abuzeze dreptul comunitar în scopuri militare. Doamna Reda vă va ruga să susțineți amendamentele. Vă mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc. Acum să vedem uh, cine dintre membrii comisiei dorește să ia cuvântul. Vă rog. Thank you so much. Um... Doamna Hinch, mulțumesc. Mm, încă suntem în discuții, mai avem încă nevoie de timp pentru a vă da un răspuns, dar este un subiect important pentru că trebuie să încercăm să întrunim mai multe resurse în Uniunea Europeană pentru a îmbunătăți infrastructura și capacitatea de reacție în această problemă atât de importantă. Mulțumesc! And now I open the floor. Mulțumesc, doamnă Hirsch. Iar acum să vedem cine mai dorește să ia cuvântul. Domnul Seinfeld, mulțumesc. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. No, chciałbym wyrazić... Mulțumesc, doamnă președintă. Da. Da, este o inițiativă foarte importantă. Susține acest raport. Până acum au, am văzut că discuțiile publice despre cibersecuritate s-au concentrat asupra securității la nivel uh, statal, național, asupra mm, siguranței din punct de vedere politic într-un stat, dar cibersecuritatea e un subiect mult mai vast care afectează toate aspectele vieții publice și private. Încă nu am văzut uh, exemple foarte grave ale acestor atacuri, dar eu, din păcate, cred că pe viitor companiile noastre și memorile noastre vor fi afectate de probleme uh, ce țin de atacuri cibernetice și probleme de cibersecuritate și va fi foarte ușor de distorsionat uh, concurența pe piața noastră utilizându-se instrumente cibernetice. De exemplu, e foarte ușor să Um, dăunezi imagini publice al, a unui concurent al tău, se poate afecta foarte ușor uh, percepția um, consumatorilor uh, asupra imaginii unui concurent al tău. Deci, iată, se distorsionează mm, concurența. Așadar, cibersecuritatea nu e doar o problemă de securitate națională sau de apărare, este și o problemă care poate afecta IMM-urile și atunci trebuie să ne gândim întotdeauna la acest aspect. Mulțumim, Adam. Iar acum are cuvântul Comisia. Yes, good, after, uh, good morning. Um, I would like to thank the... Bună dimineața! Vreau să mulțumesc raportorului și um, parlamentarilor europeni care au lucrat la acest raport, pentru Comisia Cibersecuritatea este o prioritate importantă pentru viitor și trebuie să ne asigurăm că noi vom susține dezvoltarea uh, unor industrie europene foarte puternice. În acest sens și la asta va ajuta Centrul de Competențe, care își dorește să grupeze diferitele programe de uh, finanțare, de exemplu Orizont Europa, ca împreună cu statele membre și industria să putem să luăm o hotărâre în legătură cu finanțarea și distribuirea banilor între cercetare fundamentală și până la Uh, infrastructurile necesare pentru activitatea acestui centru. Deci uh, salutăm uh, susținerea acordată la adresa acestui raport. Suntem de acord că IMM-urile sunt cele care sunt cele mai expuse la risc, pentru că nu au capacitatea de a se proteja și noi trebuie să le protejăm. Așadar, de asemenea, suntem de acord că, în general, cunoștințele sunt un element cheie, capacitatea. Știm că cea mai slabă veriga unui lanț uh, uh, definește nivelul de soliditate al întregului lanț sau al sistem. Deci dacă o persoană uh, face click pe un e-mail dubios pe care îl primește, deschide un lanț întreg de riscuri. În același timp, recunoaștem și asta spune propunerea, că există o, un element important uh, și legat de partea de apărare și trebuie să lucrăm și la asta. De aceea salutăm posibilitatea ca acest centru să poată primi și uh, gestiona uh, fonduri de la Fondul European pentru Apărare, pentru că aici e vorba de utilizarea capacității de apărare și consolidarea acesteia. În același timp trebuie să ne asigurăm că fondurile sunt uh, suficiente pentru a face față amenințărilor. Dacă vezi ce este în programul uh, Europa Digitală și potențialmente uh, Orizontul Europa, fondurile sunt limitate dacă comparăm cu ceea ce fac China, SUA sau alte state terțe. De aceea trebuie să ne asigurăm că statele noastre membre vor investi la nivel național împreună cu fondurile europene, de deci să, să grupăm toate aceste investiții ca să avem un efect, de, uh, un efect multiplicator. Așadar, acum așteptăm raportul lumilor noastre și sperăm că vom colucra și pe viitor uh, foarte bine. Mulțumim, domnule Iung. Acum are din nou cuvântul uh, raportorul în încheierea dezbaterii. Mulțumesc, doamnă președinte, vreau doar să mulțumesc comisiei și colegilor pentru observații și sunt convins că vom avea șanse să mai discutăm acest subiect foarte important. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este 12 decembrie până la orele 12. Acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Ă, schimb de opinii, observațiile Comisiei privitoare la formula nivel înalt pentru îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente pare bine să pot da cuvântul șefului de cabinet a doamnei comisar Biancovska și îi mulțumesc că este alături de noi. Thank you. Thank you very much, Madam Chair. Honorable Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European, ai Comisiei IMCO. Îmi face plăcere că am posibilitatea asta să vă ofer o informare în legătură cu ultima reuniune a formului eh, la nivel înalt pentru o mai bună funcționare a lanțului de aprovizionare alimentară, care a avut loc pe 28 noiembrie E un proces foarte important și Desigur, am vrea să ne asigurăm și să reiterăm că cooperarea Parlamentului European pentru noi este de cea mai mare importanță și, și cu această ocazie Comisia Europeană și Parlamentul European trebuie să conlucreze de aproape. Mai întâi de toate, dați-mi voie ca pe scurt să vă prezint contextul. Știu că pe 5 noiembrie 2018 DigiGrow a trimis aici un reprezentant care va prezenta deja mandatul formului și modul în care funcționează acesta. Deci e important să vă spun acum că reuniunea de pe 28 noiembrie a fost o reuniune care era menită să recapituleze trei ani de funcționare Uh, și consiliere a comisiei pentru chestiuni cum ar fi transparența prețurilor, calitatea alimentelor uh, și nu numai. Dar e vorba de uh, implicarea 50 de membri cu interese foarte înalte și cu activitate plină de provocări. Apoi intrăm în ultimul an al funcționării formului și credem, credem că a sosit momentul să-i codificăm realizările ca în 2019 cu uh, noua legislatură, uh, noua comisie, formul să-și poată emite recomandările. Și apoi credem că 2019 este și anul în care trebuie să începem să ne gândim la provocările viitoare și șansele uh, viitoare pentru industria alimentară din, din Europa și viitorul chiar acestui forum. Apoi vreau să mm, vă mai spun uh, că după ce a vorbit doamna comisar, deoarece forumul a fost lansat pentru un mesaj foarte puternic din partea doamnei comisar. Așadar, doamna comisar a subliniat importanța sectorului alimentar pentru economia europeană. Sectorul acesta trebuie mai bine protejat și să-i se îmbunătățească funcționarea. De asemenea, doamna comisar a enunțat trei elemente importante. Piața unică, apoi așa numitul gastronaționalism, deosebit de gastropatriotism și apoi noi trenduri în com- co- comportamentul consumatorilor. Doamna comisar uh, a lansat în încheiere un apel de a conlucra în continuare pentru a avea un sector alimentar cât mai competitiv, care să atragă admirația lumii întregi. Apoi am avut și o intervenție a uh, Centrului Comun din partea uh, doamnei director care a prezentat o, o, raport în legătură cu uh, modul în care funcționează acest uh, centru comun și atunci este alături de mine uh, un domn profesor din partea acestui centru comun și dacă doriți îi putem da cuvântul, că sunt și chestiuni tehnice la care s-ar putea referi ulterior. Apoi, trei concluzii foarte importante pe urma discuției. În primul rând, chestiunea calității duale, care rămâne una care mm, stârnește păreri foarte opuse. Majoritatea membrilor au salutat recomandările formulei la nivel înalt în legătură cu problema calității duale a alimentelor, dar delegațiile maghiare și cehe au spus că textul trebuie să fie mai echilibrat. În același timp, Asociația Food Drink Europe, care reprezintă Nestle, Coca-Cola și alte companii foarte mari, au spus că nu există echilibru în raport și au spus că forumul se concentrează prea mult asupra chestiunilor minore, cum ar fi calitatea ă, duală și nu se concentrează asupra celor majore. Însă spun clar că noi nu suntem de acord cu această opinie și credem că calitatea duală este o problemă majoră. Și fiecare cetățean trebuie să aibă acces la uh, alimentație de nivelul cel mai înalt. E foarte important. Probabil ați ghicit că fiecare membru a văzut acest echilibru într-un mod foarte diferit. Asta ne arată că decizia Comisiei de a acționa rapid a fost uh, corectă. Azi, la un an, după declarația domnului președinte Juncker, în uh, discursul său privitor la starea Uniunii, am uh, avut o abordare comună, am implementat un proiect pilot care se va concentra asupra aspecte legate de consumatori și economice, campanii diferite, uh, implicarea autorităților naționale, dialog cu toți actorii implicați într-un forum la nivel înalt uh, și, mai important, am făcut și o propunere juridică în legătură cu directiva practicilor comerciale neloiale și apoi altă concluzie a discuțiilor e că etichetarea de origine în Europa uh, va rămâne ca practică și trebuie să mai spunem ceva. Avem 500 de milioane de cetățeni în Europa și fiecare consumă alimente. Fiecare din ei consumă alimente și fiecare are propriile sale preferințe și așteptări și percepție a produsului pe care îl achiziționează, dar un lucru la un comun și anume vor să știe ceea ce, ce anume mănâncă. Și în formă a înțeles, Forumul uh, solicită revizuirea directi- actualei directive a informațiilor pentru consumatori. Apoi, a treia concluzie. Compo- indicatorul compunei prețurilor în Europa e o poveste de succes pentru acest forum. Și corect e să spunem că nu ne vom opri la comp- compunerea prețurilor, ci se vom vorbi și costul fiecarei părți. Asta înseamnă mai multă transparență a piețelor, stimulente pentru analiza modelelor de afaceri și soluțiilor tehnologice și apoi de a se examina mai bine datele uh, privitoare la întregul lanț. Și în final, în concluzii, trebuie să spunem că o, cea mai mare majoritate a membrilor a susținut raportul final și a fost gata să-l adopte. Însă, în forum, uh, noi dorim o abordare consensuală, votul cu majoritate, prin majoritate e văzut ca ultimă instanță. Am ascultat cu atenție și reacțiile pozitive și cele negative din partea membrilor de state membre plus toți uh, actorii interesați și le vom integra în versiunea finală. Directorul general a semnalat că în ce privește recomandările uh, privitoare la calitatea duală, noi vom asculta și ce au spus colegii cec și maghiari, deși Uh, există o poziție din partea lor companii alimentare, ne vom asigura că recomandările forumului merg în uh, aceeași direcție ca speech-ul președintelui Juncker, că într-o Uniune a Popoarelor nu pot exista consumatori uh, second-hand. Și apoi s-a discutat și activitatea pe 2019. În unanimitate, membrii au convenit că în 2019 Forumul trebuie să își promoveze realizările și să-și continue munca în legătură cu uh, această calitate duală a produselor. Uh, și s-a subliniat nevoia unei comunicări mai bune a rezultatelor. Din nou, uh, vreau să fac apel uh, la Parlamentul European ca împreună cu Comisia să acționăm în domeniul comunicării. Avem nevoie de buni comunicatori zi de zi, și Parlamentul European uh, trebuie să fie alături de noi, care Parlamentul European comunică cel mai bine în Europa cu cetățenii. Dumneavoastră ajungeți cel mai bine la cetățeni și le puteți prezenta munca noastră într-un mod interesant. Și v-aș ruga să citiți raportul forumului și recomandările sale și să ne, ajută, să ne ajutați să le facem publice în întreaga Europa și întreaga lume. Mulțumesc pentru atenție, Franț și cu mine și echipa vă stăm la dispoziție dacă aveți întrebări. Mulțumesc! Și Tomaș Husac. Mulțumim foarte mult comisiei. salutăm pe profesorul Ulbrecht. Știu că unii dintre colegi au întrebări, așa că uh, numele PP, mai întâi Roza, te rog. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare, ce s-a petrecut până acum m-aș referi la două puncte. Și sper să căpătăm și răspunsurile. Fie din partea creierului care stă în, spata, în spatele întregului uh, proces, fie din partea comisiei. Cetățenii Uniunii Europene vor să știe ce mănâncă, ați spus chiar dumneavoastră. Și aș vorbi acum în calitatea mea de consumator. Informația nu e suficientă în sine. Sigur că situația s-a ameliorat deja de-a lungul timpului. Există multe informații disponibile pe fiecare produs, dar atunci când vorbim de calitatea dublă a alimentelor, vorbim de diferența de calitate. Și multe studii ale conținutului a ce cumpărăm noi, uh, aceste studii durează foarte mult, iau mult timp și pe noi ne preocupă uh, calitatea acestor produse, în al doilea rând. Ați spus că unii membri acestui forum au găsit că tema calității duble e o temă minoră, una printre altele. În fine, proiectul pilot. Aici am rezervat uh, la buget uh, suficient de mulți bani pentru proiectul pilot pentru a avea rezultatul uh, testării. Care sunt diferențele între alimente, între diferitele regiuni din Uniune? Și aș vrea să știu ce se întâmplă, cum se derulează acest proiect pilot, cum s-au investit banii pe care noi am alocat și dacă s-au obținut deja rezultate concrete. Iată deocamdată. Mulțumesc! Mulțumim, Roza. Acum din partea și de Olga. Olga Senalova. Mulțumesc. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Eu uh, aș relua cele ce le spunea colega noastră Charles de Moze la o reuniune anterioară, începând uh, prin a critica documentul pe care formula ar trebui să-l adopte săptămâna trecută. Mă bucur că unii și-au dat seama în ce măsură acest document uh, e lipsit de transparență. Și uh, au făcut bine că până la urmă au respins uh, textul. recomandarea lor va influența legislația. Și uh, mi se pare nepotrivit. Apoi, Comisia lucrează încă pe uh, tema aceasta în cadrul metodologiei, metodologiei despre care vorbim la proiectul pilot, dar cei care ar vrea să știe de unde rezervele mele în ce privește documentul emis de forum, vă recomand să citiți partea vizând calitatea dublă și preferințele de preț. Acolo se dă un exemplu unde fabricantul decide uh, asupra cârnațului cu aceeași marcă să utilizeze odată o carne de calitate și o carne de mai proastă calitate într-o altă regiune ca să fie competitiv pe piață. Eu nu cred că așa vom câștiga încrederea consumatorilor noștri pe piața unică, ca să nu mai vorbim de cercetările ce arată că acești cârnați de marcă sunt vânduți în Croația cu un preț mai mare decât în Germania. Unde apare această constatare în document pe care se bazează și DG Justice? și pe care eu rezoluția mea indicase, marca trebuie să fie o garanție de calitate pentru consumatori. Și acum uh, ajung la a doua observație. Așa cum a spus și Roza mai înainte, există un proiect pilot pe masă. Chiar comisia noastră a inițiat acest proiect pilot și mă bucur că în acest moment Comisia examinează influența dublei calitatea a produselor asupra intereselor economice ale consumatorilor și sper că anumite concluzii vor fi utilizate de către organismele de control. Dar iată și întrebarea mea. Data finalizării proiectului pilot e fix peste un an, înainte de terminarea lui 2019 și atunci vă pun următoarea întrebare. De ce parametrii acestui proiect pilot nu au fost definiți împreună cu Parlamentul European. Mulțumim, Olga. Igor Șolteș acum. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru această informare despre stadiul în care se află această temă și în special situația cu proiectul pilot. Sunt de acord cu colega mea, Olga, care tocmai s-a exprimat. Parlamentul European ar trebui să fie implicat atunci când vine vorba de a stabili indicatori și parametri în acest proiect. E un element cheie dacă ne dorim să obținem o imagine realistă asupra stării pieței interne. Doar astfel putem preveni dubla calitatea produselor. Această temă a necăjit mult consumatorii din întreaga Europa, pentru că nu-și doresc să fie înșelați cu produsele alimentare pe care le cumpără. Consumatorii noștri au tot dreptul de a beneficia de aceeași calitate a produselor. Și de aceea s-au plâns de, au depus plângeri la autoritățile relevante din statele lor. În trecut, am avut o înțelegere că Parlamentul și Comisia vor lucra împreună în pregătirea acestor indicatori pentru a măsura calitatea produselor alimentare. Doar așa putem să obținem rezultate obiective și să avem o imagine realistă a produselor de calitate duală. Sigur că, prin natura lor, companiile vor um, arăta cu degetul gusturile diferite ale diferiților consumatori, dar eu cred că acest proiect pilot uh, Uh, poate demonstra că există realmente o dublă calitate a produselor. Mulțumim! Acum, dacă nu mai vrea să intervenim... Ba da, Adam, te rog să mă scuzi. Adam Seinfeld. Mulțumesc! E un subiect foarte important cel pe care îl discutăm. tot ce ține de alimente afectează sănătatea cetățenilor și deci speranța noastră de viață. Sigur că speranța de viață e afectată de mulți factori, dar alimentația e unul dintre acești factori. Vreau să-i mulțumesc lui Thomas Kozak pentru prezentarea documentului pe care tocmai ne-a făcut-o. și concluziile pe care le-a tras. Dar v-aș atrage atenția asupra unui lucru. Când vorbim de dubla calitate a produselor alimentare, vorbim de produsul final, Când distribui bunuri cu o calitate dublă sub aceeași marcă, faci ceva ce eu aș considera scandalos. Totuși, mi s-a spus că nivelul diferit al calității anumitor producte, produse adesea intervine mult mai devreme în lanțul de aprovizionare nu știu dacă e ceva ce oamenii știu sau dacă e un aspect studiat. Nu știu nici dacă e inclus în acest document. în faza primară a producției, când vorbim de uh, plante sau um, produse animaliere, fermierii și producătorii sunt conștienți de piața către care își îndreaptă marfa și își vor schimba practicile de producție în funcție de asta. De exemplu, dacă își trimit marfa către o piață mai puțin uh, pretențioasă, ca să mă exprim așa, în speță ar fi vorba de o țară mai săracă, atunci vor utiliza poate mai multe pesticide pentru plantele pe care le produc, mai multe chimicale, mai mulți fertilizanți, ce, sigur, asigură o producție sporită, dar reduce calitatea produselor în termen de sănătate. La fel se întâmplă și în sectorul veterinar. Dacă produci uh, carne pentru o piață mai săracă, mai puțin dezvoltată, sau o piață unde consumatorii sunt mai puțin conștienți de astfel de teme, atunci poți folosi uh, un furaj de mai proastă calitate, poți să dai animalelor pe care le crește antibiotice, uh, Sigur, vei avea o producție mai mare, mai rapidă, producția ta devine mai profitabilă, dar e împotriva intereselor consumatorilor și încalci și regulile de etică, nu-i așa? Ca să nu mai vorbim de efectul negativ asupra sănătății consumatorului. Consumatori care vor mânca acele produse. Vreau să știu dacă acest unghi a fost abordat, dacă aceste lucruri au fost studiate și incluse în text. Pentru că vorbim de uh, infracțiuni penale. E încă și mai grav decât dubla calitate a unui produs final, procesat. Ce încerc eu să subliniez e faptul că există o utilizare diferită a chimicalelor bunăoară care pot avea un efect uh, grav asupra sănătății umane. Acum, aș da cuvântul lui invitațiilor noștri începând cu profesorul Ulbrecht. Întrerupe fără microfon din sală. Uh, înaintea domnului profesor, îi dăm cuvântul lui Ines. Mulțumesc! Și eu am două scurte întrebări. Una, cum știți, am susținut un proiect pilot pentru compararea produselor nealimentare. Și vreau să întreb cât de departe a ajuns Comisia cu acest proiect pilot. Și m-aș alătura și eu întrebării lui Roza. Care sunt rezultatele concrete ale cercetării, ale comparațiilor. Doar atât. Mulțumesc! Mulțumim, Ines. Domnule profesor, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult că ne dați posibilitatea să explicăm ce am făcut în ultimul an împreună cu serviciile Comisiei pentru a apropia această problemă de o soluție. Am început prin a ne ocupa de preocupările exprimate în ce privește dubla calitate și am început prin definirea calității. Ce înseamnă calitate? Dacă încerci să identifici ce înseamnă calitate, e primul pas. Calitatea poate fi măzurată E un lucru clar. De exemplu, putem determina câți nutrienți conține un aliment, ne putem uita la ingredientele folosite pentru a produce alimentul. Dar există calități care sunt de natură imaterială și unele au fost deja abordate în schimburile de opinie anterioare. De exemplu, dacă un produs a fost produs de manieră durabilă sau uh, cu respectul dimensiunii sociale. Sunt aspecte ce nu pot fi măsurate. Iată de ce noi ne-am concentrat pe aspectele indicatorii măsurabile ai calității alimentelor, adică compoziția sau proprietățile senzoriale ale uh, alimentelor. Am creat o, o rețea de experți uh, Și aici sunt și reprezentanții autorităților naționale competente, ale industriei alimentare și ale industriei de distribuție, precum și ale asociațiilor de consumatori. Sigur, colegii din alte servicii ale Comisiei au contribuit de asemenea la acest efort. Rezultatul a fost raportat într-o serie de ședințe, inclusiv plenare, ale formului la nivel înalt, ca să explicăm progresul obținut de această rețea. Rețeaua, în primul rând, a produs o abordare armonizată în ce privește testarea, care e constituită pe doi piloni. Primul, suntem de acord asupra unor principii care vor fi respectate dacă o autoritate competentă dorește să lanseze un plan de selectare, șantionare și testare a produselor pentru o potențială diferență de calitate. Acele principii directoare sunt transparența, justiția, comparabilitatea și alte asemenea. Apoi am făcut un set de recomandări tehnice care trebuie să fie respectate în diferitele etape ale implementării unui astfel de plan. Acest plan apoi a fost utilizat pentru a, a crea un pattern pentru eșantionare în întreaga Europa ca să vedem dacă lucrurile funcționează. Și al doilea obiectiv a fost acela de a obține dovezi asupra magnitudinii problemei în UE am identificat 145 de produse ce urmează să fie testate. 20 de state membre s-au înscris în programul de testare și mă bucur să vă raportez că pe 4 decembrie 15 state membre și-au transmis deja rezultatele. Sigur, în cele două zile care au trecut de atunci, nu am putut procesa aceste date dar sunt foarte sigur că la începutul anului viitor vom avea o primă evaluare a datelor și atunci, desigur, vom putea vedea cum mergem mai departe, definind produse care vor fi supuse unor teste senzoriale, să înțelegem ce înseamnă că un anume produs e diferențiat sau nu. Vă mulțumesc foarte mult. Ruza, you, you want... Vă mulțumesc, domnule profesor. Rosa, doreai să revin să foarte pe scurt, pentru că nu mai avem mult timp. Da, ați spus, dacă am înțeles eu bine, că 23 de state membre participă la aceste teste și înțeleg că uh, doriți să dați dovadă de transparență și aș dori să știu care sunt statele membre care nu participă la aceste activități de testare. Și pe de altă parte, unii colegi uh, au spus că am dori, am, prefer, am, am preferat să participăm și noi la normele care guvernează întregul proces. Și însă pe de altă parte am auzit că comisia nu a nu a participat la reuniunea lobbyiștilor, ci că apără consumatorii și acesta ar fi motivul pentru care textul acestui uh, grup de lucru la în alt nivel nu a fost definitivat și uh, sper că vom continua această cooperare constructivă cu Comisia sau între Comisia și Parlamentul European. Îți mulțumesc, Roza. Nu știu dacă cineva din partea Comisiei sau domnul profesor Albrecht ar dori să răspundă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, domnul președinte. 20 de state membre au participat sau s-au înscris în uh, acest program de testare. Nu dispun de, inform, de informația privind statele care nu participă. Din ce mi-aduc aminte, Regatul Unit, Irlanda, Austria, este vorba de aceste state, dar a Suedia, Finlanda, mm, cer scuze, nu le știu pe de rost, trebuie să, trebuie să mă uit la lista respectivă. Vă mulțumesc foarte mult. Am uh, încheiat dezbaterea legată de acest forum la nivel înalt pentru bunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente. Mulțumesc Uh, comisie și domnului profesor pentru prezență, pentru uh, că ne-au prezentat uh, cele discutate la ultima reuniune a acestui forum. Dragi colegi, am încheiat activitățile noastre pe astăzi. Vă aduc aminte că următoarea reuniune va avea loc anul viitor, în data de 21 ianuarie și aș dori să profit de această ocazie să mulțumesc secretariatului, angajaților noștri, consilierilor noștri, fără căror ajutor nu am fi putut să lucrăm atât de bine. Vă urez tuturor un Crăciun uh, fericit și un an nou fericit. Și acum urmează reuniunea coordonatorilor.